autodisciplina uh, este uh, importantă, dar nu trebuie să uh, ne așteptăm că ea va da toate rezultatele de una singură. În general, această criză a fost gestionată nu prea prost, spre deosebire de Marea Depresiune și Uh, amenințările anterioare de protecționism. Într-adevăr, Comisia a fost uh, foarte activă și uh, și-a spus cu voce tare opoziția față de protecționism. Și această viteză, precum și uh, dimensiunile crizei financiare, au adus o altă tendință în centrul atenției și o să mă refer acum la rolul Comisiei ca un factor favorizant. Punerea în aplicare rămâne, desigur, principala noastră preocupare, dar uh, în uh, tot ceea ce a urmat uh, prăbușirii băncii Lehman Brothers, Comisia a fost în măsură să lucreze cu Banca Centrală Europeană, cu băncile centrale naționale și cu statele membre Uh, pentru a oferi certitudinea uh, juridică care este necesară. Uh, abilitatea Comisiei de a răspunde crizei cu o combinație, de, cu un mix de politici comunitare a fost crucială am uh, folosit cunoștințele noastre din politica fiscală și monetară și piețele financiare pentru a informa uh, și pentru a da substanță politicii în domeniul concurenței. În la rândul lor, uh, toate aceste contribuții m-au ajutat pe mine și colegii mei să formulăm politicile noastre. Acesta este o dovadă cât se poate de pozitivă a Uh, cât de utilă a fost uh, această politică a Comisiei. Cred că după ani de îmbunătățire a acestor politici, cred că este corect să ajungem la concluzia că sistemul nostru este eficient. Uh, controlele noastre de ajutor de stat sunt un exemplu la acestei reputații și de la, bunul, de la bun început în mandatul meu am Uh, m-am străduit uh, să reformez politica în domeniul ajutorului de stat, astfel încât aceasta să sprijine mai bine uh, strategia noastră pe termen lung privind creșterea și locurile de muncă. Și până la începutul acestei crize, statele membre, într-adevăr, Uh, cheltuiau mai puțin uh, cu ajutorul, însă aveau uh, o rentabilitate mai mare, pentru că ajutorul era mai țintit spre măsurile orizontale, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în loc să fie în favoarea marilor companii sau al industriilor care se confruntau cu dificultăți. Atunci când criza a survenit, i-a trimis pe uh, toți economiștii uh, la planșetă, ca să spunem așa, și uh, a trebuit să se dea un răspuns special. Și patru ani de reformă au făcut posibil un răspuns mai bun. Sigur, ajutorul a fost uh, dat băncilor uh, individual, însă în felul acesta uh, se urmărea un obiectiv orizontal și anume stabilizarea sistemului financiar acest accent foarte bine orientat pe obiective orizontale a fost unul dintre pașii importanți ai Comisiei în domeniul ajutorului de stat. Uh, chiar dacă am uh, acționat într-un context de criză în care viteza și flexibilitatea erau foarte importante, am reușit să facem acest lucru fără să compromitem principiile unui uh, teren, unor condiții egale pentru uh, toată lumea și nici contribuabilii, nici contribuabilii nu au fost cei care au trebuit să plătească o factură în alb. Uh, dat fiind uh, anul trecut un an uh, greu, este o mare realizare că piața noastră unică a rămas intactă. Aș spune că există puteri de punere în aplicare directă, există structura în cadrul comisiei, de asemenea va continua reforma, de asemenea avem o Uh, rețea uh, europeană în domeniul concurenței, o uh, reputație solidă, avem dorința de a pune întrebări dure și un angajament ferm de a fi consecvenți în toate statele membre. Suntem uh, convinși că suntem pe calea ce bună și nu vom uh, modifica și nu vom afecta uh, elementele esențiale ale modelului nostru european pe an. Așa cum ați not, uh, Așa cum ați observat uh, în comentariile mele făcute anterior, mesajul chei al Comisiei este acela că raportul este o combinație a unor principii ferme cu procese flexibile care să ne ajute pe perioada de criză. De asemenea, sunt foarte încântată să observ că această mișcare uh, către uh, a lucra pe bază de proiecte la uh, Direcția Generală Concurență a fost de mare ajutor. În ceea ce privește domeniul bancar, această punere la oaltă a cunoștințelor și a experiențelor a contribuit în mod semnificativ la viteza, rapiditatea și calitatea reacției noastre. Posibilitatea de a ne axa pe un sector sau pe o problemă ne va ajuta foarte mult în perioada de ieșire din criză. Dați-mi voie acum să abordez uh, câteva uh, instrumente de politică. În urma sugestiilor făcute în raportul Evans, raportul anual 2008 conține uh, informații mai amănunțite și mai pe înțelesul cititorilor și pentru Parlament în legătură cu măsurile de salvare și de restructurare menite să combată criza actuală. Știu că Uh, importanța comunicărilor uh, clare uh, a fost observată pe scară mai largă cu documente clare de îndrumare. Uh, linii directoare uh, cu privire la uh, activele înjumătățite ale băncilor, restructurarea sectorului bancar au fost convenite în februarie și în iulie respectiv și trebuie să mergem în continuare mai departe cu aceste planuri. De asemenea, am extins până în octombrie 2012 liniile directoare comunitare în ceea ce privește ajutorul de stat pentru uh, salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate și am uh, elaborat noi linii directoare în ceea ce privește banda largă, astfel încât fondurile publice să fie canalizate în mod corect către proiectele care vor spori uh, competitivitatea Europei și și vor uh, permite un acces la banda largă tuturor uh, cetățenilor europeni în septembrie. Am uh, fost cât se poate de clară în legătură cu importanța concurenței pentru creșterea economică și trebuie să explici mai bine în timpul unei crize că uh, acest lucru este important. Uh, pentru că concurența permite o mai bună alocare a resurselor, protejează consumatorii și contribuabilii și asigură uh, posibilități, șanse egale pentru toate întreprinderile mici și mijlocii și favorizează inovația. De asemenea, trebuie să fim foarte clar că sectorul financiar a fost un caz special. Intervențiile substanțiale în sectorul financiar nu trebuie să fie folosite ca o, excu o, ca o scuză pentru ajutoarele de stat masive în alte sectoare. Și asta nu pentru că ne pasă mai mult de bancheri decât de lucrătorii din alte sectoare, ci aș spune din potrivă chiar. Uh, dar pentru că sistemul financiar uh, este uh, sângele economiei noastre și circulația acestuia a economiei uh, reale și această economie reală poate să beneficieze de acest lucru. Deci punerea în aplicare corectă a politicilor comunitare în domeniul concurenței în toate sectoarele constituie cheia asigurării unei redresări rapide a economiilor noastre fără a irosi banii contribuabililor. Și știu că vă sunt adresate întrebări de către cei care vă votează, cei din circunscripțiile noastre electorale, cum sunt uh, cheltuiți banii, ce susțineți și ce nu. În ceea ce privește redresarea, doresc să fac uh, câteva observații de bun simț. Cred că suntem uh, departe de a spune că Uh, aspectele financiare uh, dificile au fost uh, depășite și vom trăi cu efectele economice ani de zile de acum încolo, în special în ceea ce privește datoria publică. Și uh, sunt de acord cu ECD-ul că în criza că politicile de criză de astăzi nu trebuie să pericliteze uh, redresarea sau uh, piața unică. Cred că Comisia a luat uh, hotărâri uh, înțelepte și uh, Comisia a hotărât ca acest cadru să fie unul temporar și să-și păstreze această natură atâta vreme cât va servi acestui scop important. Au fost de asemenea întreprinse o serie de, de inițiative importante în controlul antitrust și um, uh, fuzionărilor, așa cum ar fi Carta Albă în ceea ce privește acțiuni dăunătoare pentru încălcarea regulilor antitrust, uh, procedura uh, de decontare simplificată. Aș vrea să fac acum câteva remarci în ceea ce privește uh, întrebările care vin din partea sectorului. De asemenea, de, de pildă, uh, dăm uh, sectorului farmaceutic uh, noi cazuri, cu, având în vedere costurile unei populații care îmbătrânește și amenințările pe care le gripa H1N1, nu putem să întârziem aceste eforturi de a îmbunătăți acest sector. Este important, doamnă președinte, să avem în vedere că uh, Um, cerințele care vin din partea uh, sectorului uh, dau roade peste un număr de ani. Uh, raportul din 2008 include un focus chapter de data aceasta asupra cartelurilor și consumatorilor în conformitate cu prioritățile care au fost observate Uh, în combaterea cartelurilor. Câteva date statistice. 34 de întreprinderi uh, au fost uh, amendate cu un total de 2,27 miliarde uh, de euro în uh, șapte spețe de cartel în 2008. Opt întreprinderi au fost amendate cu un total de 1,24 de miliarde în două spețe până acum în 2009 și uh, am uh, făcut tot uh, ce se poate pentru a atenua răul făcut de carteluri. Uh, se poate face uh, mai mult. Uh, Noi ne-am făcut treaba așa cum uh, trebuie, dar suntem departe de ceea ce trebuie să fim. Nu sunt uh, îngeri pe acest pământ. Acum, în ceea ce privește uh, această evaluare a răului făcut de uh, carteluri, uh, ne dăm seama că se poate face Uh, mai mult și la început serviciile comisiei au analizat 18 carteluri care au făcut obiectul deciziilor comisiei între 2005 și 2007. Uh, folosind uh, ipoteze de lucru foarte conservative, o suprasarcină de numai 10% cu o suprafacturare de peste de numai 10%, răul suferit a putut fi evaluat la 7,6 miliarde pentru aceste 18 carteluri. Deci, vrem să continuăm pe acest drum sau suntem în favoarea uh, teoriei sau ideii că este o factură mult prea ridicată? Uh, de suportat. Cifra adevărată este poate uh, mult mai ridicată. Pe baza unor cercetări din uh, Regatul Unit am uh, estimat că pentru fiecare cartel care este descoperită, 5 nu au fost sau poate că au fost abandonate. Dacă această concluzie este aplicată pe tot teritoriul Uniunii, Uniunii Europene, atunci putem uh, să uh, spunem că în felul acesta prevenim 10 de miliarde de uh, euro care ar putea să afecteze consumatorul. Cei din carteluri și alți, alte persoane care încalcă legea fac rău europenilor. Deci avem nevoie de amenzi descurajatoare, astfel încât uh, aceste efecte negative să fie reduse în uh, viitor. Uh, aud de multe ori argumentul că amenzile ridicate uh, Uh, sunt pentru consumatori și împotriva întreprinderilor. Nu sunt de acord cu acest lucru. Firmele suferă și ele de pe urma costurilor ridicate dacă furnizorii lor formează un cartel. Descurajarea este de asemenea în interesul întreprinderilor care respectă legea și majoritatea întreprinderilor respectă legea și nu vreau să explic acest lucru uh, mai clar. Unele uh, uh, amenzi sunt foarte mari, dar întotdeauna ele sunt legate de cifra de afacere a companiei, uh, uh, în produsul afectat sau serviciile afectate și severitatea și durata uh, încălcării respective. Mai mult decât atât, aceste amenzi niciodată nu depășesc 10% din cifra de afacere a companiei. Uh, de fapt, 4 uh, din 5 uh, Uh, de, din cele cinci amenzi date cartelurilor de pildă sunt uh, mai mici de 5% din uh, cifra de afaceri anuală a companiei respective. Deci, cu aceste informații în minte, vă îndemn să analizați în detaliu și nu numai să citiți, să citiți doar titlurile referitoare la această uh, problemă. Pentru a încheia, uh, avem în vedere să avem condiții egale uh, pentru toată lumea și avem în vedere bunăstarea consumatorului. Cei care înșală sistemul vor fi pedepsiți. Și asta este un mesaj deloc nesemnificativ Uh, nu numai pentru uh, factorii de decizie în domeniul politic, ci și pentru întreaga populație a Europei. Și, în ultimul rând, Comisia uh, a reușit în felul acesta să obțină 100 de milioane de euro pe an și sunt convinsă că politica de, în domeniul concurenței a Comisiei uh, reprezintă o valoare solidă. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. We've taken to applauding our speakers. Le mulțumim uh, vorbitorilor prin aplauze. Vă rog frumos să acceptați, doamnă comisar, uh, aceste aplauze pentru rolul pe care îl jucați în timpul uh, crizei. Este greu să ții lucrurile sub control în asemenea timpuri în domeniul concurenței. Între timp, după cum ați subliniat, au mai uh, avut loc și alte acțiuni de aplicare a uh, legii. Dumneavoastră ați făcut uh, referiri la toate daunele create de carteluri și ceea ce propuneți dumneavoastră sunt acțiuni în acest sens în timpul uh, mandatului prezent și, de asemenea, rolul uh, Parlamentului. În trecut, uh, în discuțiile precedente, ați promis că veți implica Parlamentul în acțiunile luate. Aș putea să vă rog să ne răspundeți la acest lucru. Îmi cer scuze că uh, am pus eu prima întrebare. Nu se întâmplă acesta acest lucru des, dar e important pentru comisia noastră. Uh, dacă ce am discutat în urmă cu câteva luni înainte de alegeri rămâne valabil. Sunt uh, sigură, doamnă președinte, că aceasta este o întrebare importantă, va fi considerată importantă pentru întregul uh, comitet ECON. Sunt implicată în activitățile ECON și din punct de vedere al meu uh, vă vom informa În plus față de aceasta, ținând cont și de raportul dumneavoastră, în acel raport era un mesaj foarte clar, l-am uh, analizat. Este absolut clar că ne folosește foarte mult în direcția noastră de gândire. Comisia se ia în considerare rezoluția asupra Cartei Albe nu propun, chiar dacă mă repet acum, îmi dau seama că este și poziția dumneavoastră, acțiunile de clasă nu sunt soluția. Deci nu vă temeți de acest lucru cel puțin din ceea ce, în ceea ce ne privește pe noi, din partea Comisiei, să nu vă temeți de acest lucru. Indiferent care este forma propunerii finale, veți fi consultați. Punctul de vedere al Parlamentului este extrem de important pentru noi. Sigur, vom uh, adăuga uh, elementele noastre specifice, dar am uh, analizat problemele, problemele Europei și încălcările legii uh, concurenței. Iar Carta Albă are ca scop tocmai uh, rezolvarea acestor probleme. În momentul în care se va adopta o lege, vă vom consulta, vă asigurăm. Mulțumim, spune doamna președintă. Avem o listă de 18 persoane care doresc să pună întrebări. Vă rog frumos, nu depășiți un minut și vom pune întrebări câte trei. Primul, vicepreședintele, domnul vicepreședinte, încă ocupat. Doamna președintă, tocmai îmi pregăteam prima întrebare. Criza face ca lucrurile să evolueze foarte repede și, în general, trebuie să uh, reacționăm uh, la acțiuni foarte recente, de o zi, două. Uh, s-a transmis o scrisoare în două puncte uh, comisarului industriei, Magna, HTOP, utilizarea activelor în modul cel mai eficient posibil. Ieri și alaltere am aflat că la G20 s-a prevăzut ieșirea din criză în mod coordonat și nu individual, fiecare cu mijloacele de care dispune fiecare țară individual. Doamnă uh, comisar, trebuie să reacționăm uh, la, cu referire la coerența ajutoarelor? Sau acest lucru se face doar pe criterii comerciale sau uh, ieșirea din criză se face doar pe criterii industriale sau se ține cont de criterii regionale. În al treilea rând, este legal să se condiționeze ajutoarele cu uh, menținerea unor locuri de muncă într-o anumită uzină, într-o țară? Doamna Wortman. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să îmi exprim uh, aprecierea față de dumneavoastră, doamnă comisar, că sunteți atât de dispusă să veniți în mijlocul nostru și să dovediți disponibilitate de dialog. Aș vrea să pun o întrebare în legătură cu directiva privind sprijinul pentru bănci din 22 iulie. Cum tratați cazurile care sunt anterioare acestui moment? Nu credeți că pentru această operațiune de susținere a sistemului bancar uh, ar trebui să fim mai severi pentru că dacă se încearcă acum ca ING-ul să fie într-un fel presat, uh, împins cu forța în uh, rândul beneficiarilor după momentul 22 iulie. Oare nu există aici o discriminare în legătură cu uh, locul în care aceste bănci își au uh, sediul național, să spun așa? Nu mergeți prea departe în solicitările dumneavoastră atunci când este vorba de a pune în vânzare părți sănătoase ale sistemului bancar, impresia mea este că dumneavoastră, într-un fel, urmăriți și un obiectiv secundar în ce privește deschiderea pieței noastre, dar mie mi se pare că piața noastră în domeniu este una din cele mai deschise oricum. Vorbiți despre o necesitate actuală de context. Așa să fie? Iar acum domnul Langen. Eh, eh. Mulțumesc, doamnă președintă. În curând, mandatul doamnei Crăz va expira. Aveți astăzi raportul anual, este momentul să faceți un bilanț. Politica în domeniul concurențial este foarte importantă problemele legate de uh, ajutoarele pentru stat, uh, fuziunea între marile carteluri și alte domenii, Comisia are un rol important de jucat. Ceea ce m-a frapat pe mine în ultimii ani este că în uh, sectorul energetic, de pildă, Comisia a intervenit într-un fel în elaborarea de legi. Mie mi se pare că aici se intră în sfera de competență a agențiilor pentru uh, supravegherea concurenței. Eu uh, aș spune că nu trebuie să vă bazați pe uh, decizia Consiliului uh, care este luată cu mulți ani în urmă. Mi se pare că este o decizie învechită și care ar trebui să fie reformată. Dacă uh, un stat intervine în anumite situații, de pildă în cazul Opel acum, uh, lansați uh, o analiză, mi se pare că este în regulă. Dar dacă încercați practic toate economiile naționale să le uh, întoarceți cu sus în jos, asta mi se pare deja că este uh, o problemă inclusiv în ce privește noua gripă. Mi se pare că atribuțiile Comisiei sunt mult depășite. Am dori ca pe plan național, dar și noi ca Parlament să avem un cuvânt mai greu de spus atunci când este vorba de a stabili noi principii. Doamnă comisar, vă rog frumos să răspundeți la acest prim set de întrebări. Mulțumim, spune doamna președinte. Ținând um, cont de ceea ce spunea și vicepreședintele Comisiei Econ, de lucru care a fost susținut și de statele membre, nu doar de guvernul uh, spaniol. Sunt și alte state care s-au pronunțat pe acest uh, subiect, chiar dacă doar uh, guvernul spaniol a semnat acea scrisoare, trebuie să fie foarte clar ce analizăm mi-amintesc de discuția din Uh, plenara de la Strasburg, când am discutat despre ce e vorba, care este miza. Vorbeam de cadrul temporar și am spus că pentru ca acest lucru să aibă logică, activitățile economice confruntate cu criza uh, trebuie să fie legate de modul în care ies țările din criză, să existe un plan de uh, revenire. În momentul în care se aplică cadrul temporal, statele membre trebuie să se gândească la uh, finanțarea în condiții bune a oricărui domeniu, cum ar fi și industria constructoare de uh, mașini. Aceasta este o industrie foarte importantă, cu siguranță, cu multe locuri de muncă, prezintă avantaje economice clare, dar să nu uităm că este și o, o latură, o ramură economică cu multă supracapacitate. De aceea, în Uh, sunt uh, și alte domenii care nu erau în dificultate înainte de criză. Întâi iulie 2008 am putea considera ca momentul acestui cadru. De aceea trebuie să vedem care sunt condițiile egale pentru uh, toată lumea. Nu este o uh, undă verde sau uh, carte blanche. Acest lucru când nu se aplică uh, criterii politice, nu sunt chestiuni geografice sau alte criterii legate de concurență. Cifre, statistică, acestea sunt uh, elementele importante, de aceea am cerut uh, și părții germane să ne dea uh, răspunsuri, iar în cadrul procesului de luarea deciziilor în cazul Opel vedem că în Într-adevăr, vorbim despre locuri de muncă, dar nu doar într-un stat membru, ci la nivel european. Este o problemă ca în final uh, să rămână o industrie viabilă, cu viitor. Nu sunt de acord cu abordările pe termen scurt, unde se garantează locurile de muncă doar pe termen scurt. De aceea trebuie să fim conștienți de responsabilitățile pe care le avem. În niciun caz uh, nu dăm mână uh, liberă în acest sens, nu luăm decizii pripite. Vorbim acum despre ANG. Este un dosar interesant, ca să spun așa. Sunt două chestiuni separate. 1. Infuzia de capital. ING a primit 10 miliarde de euro, lucru aprobat în noiembrie și în 2009 s-a, au primit uh, susținere de la stat uh, cu transfer de 80% uh, din portofoliu Uh, pentru 21 de miliarde aproximativ. Care este miza? Am acceptat temporar măsura de evaluare a impactului în martie 2009, după aceea am uh, deschis procesul de evaluare. Acest lucru a dus la câteva întrebări, la autorizarea temporară care a fost Uh, prelungită până în 15 septembrie și în același timp uh, s-au extins am uh, nu suntem foarte clar dacă această evaluare este prudentă. Lucru care se leagă de responsabilitatea noastră. Vorbim despre Uh, ajutor de stat, de condiții egale pentru toată lumea și acest lucru a fost interesant, deși nu foarte organizat timp de un an încoace. Băncile sănătoase, chiar și din acele state, spun suntem de acord, uh, Nili, cu ce facem? cu Ce facem? Sistemul uh, își revine în avantajul nostru al tuturor, dar în final ar trebui să existe condiții egale pentru toată lumea și ne confruntăm cu concurenții noștri să uh, facem lucrurile astfel încât în final să se restructureze băncile sigur cu consecințele de rigoare, uneori foarte neplăcute pentru unele bănci. Este vorba de uh, a se restrânge și de a ajunge cât se poate de repede posibil să își asigure o poziție viabilă. Suntem o piață deschisă în uh, Europa, sunt de acord cu acest. Dar avem nevoie de actori puternici în același timp pentru piața globală, mondială. Deci evaluarea portofoliului este unul și trebuie să ținem cont uh, de faptul că consecințele ajutorului de stat să se poată pune în aplicare cât se poate de repede. Și acest lucru nu este doar pentru această uh, situație, trebuie să se aplice tuturor situațiilor. Domnul Lange vorbea despre sectorul energetic. În discuțiile precedente și mă bucur și acum că am început de la sectorul energetic, că ne-am dat seama că lucrurile nu mergeau bine acolo. Lucru pe care l-am combinat nu doar pentru noi cei de la concurență, pentru toți cei din comisie. Și Andrei Spibalgs uh, sau nu, stima ziceau uh, la fel faptul că au putut Um, să ia în calcul acele aspecte. În final, piața a ajuns să funcționeze mai bine și consumatorii au de beneficiat de pe urma acestei situații. Dați-mi voie acum să mă refer la răspunsul către domnul uh, președinte. Cu regulile de concurență avem de-a face aici și nu cu chestiuni de uh, politică care să se implice în cadrul procesului de luare a deciziilor. Și cred că în acest sens nu latura politică ar trebui să uh, ia uh, deciziile, uh, dar sigur că aceste lucruri le hotărâți dumneavoastră. După experiența mea după acest mandat este că nu e vorba doar de o direcție consecventă în domeniul financiar, ci și în alte domenii. Orice eforturi pe care le uh, propuneți uh, va fi greu să alegem care este uh, sectorul respectiv farmaceutic sau altul. Poate că uh, nu intra în politica noastră de concurență. Ați comentat faptul că costurile din bugetul de sănătate pentru populația uh, din ce în ce mai uh, în îmbătrânire. Apoi uh, gripa porcină a fost menționată. Vorbim, de fapt, aici de investiții foarte mari. Este un tip de costuri pe care nu ni le putem permite. De aceea sectorul în sine trebuie curățat, cred eu, de și ar trebui să Uh, îmbunătățim practicile uh, companiilor, să uh, le implicăm mai mult în costurile respective. Mulțumesc. Următorul grup de trei, domnul Bulman, domnul Sanchez Presado și domnul Gauzez. Și după aceea din nou dăm cuvântul doamnei comisar. Doamna comisar, această comisie a acordat sprijin pentru o politică concurențială sănătoasă. Este neîndoielnic, dar tocmai în cadrul crizei economice trebuie să descoperiți politici noi, trebuie să fiți mai mult decât un observator critic, să faceți mai mult. Să luăm conceptul, cuvântul cheie Opel. 10.000 de locuri de muncă uh, au dispărut în Germania doar datorită uh, General Motors, politicii General Motors. Alte 50.000 de locuri de muncă în Europa sunt periclitate. De ce nu spuneți din perspectiva politicii industriale, este bine să păstrăm această industrie în Europa, să creăm sectorului automobilistic șanse noi? care este proiectul dumneavoastră, când veți termina odată examinarea pentru a ști în ce direcție trebuie să evolueze această industrie. Sigur că trebuie să procedați rapid, coerent, dar trebuie să rezolvați repede problema ca să nu aruncăm bebelușul odată cu apa din cadă. Iar în ce privește ajutoarele regionale, pe de o parte se acordă în anumite sectoare ajutoare eh, importante, pe de altă parte în eh, Irlanda sunt finanțați lucrătorii cu peste 14 milioane de dolari. Ce fel de politică integrată este asta? Putem da alte exemple. Nokia, alte firme unde acționează Comisia din punct de vedere al politicilor industriale, coerent cu politica concurențială. Din punctul nostru de vedere, așteptăm uh, o acțiune coerentă din partea Comisiei, să nu ne lăsăm purtați de nas. Mulțumesc, doamna comisar. În acești cinci ani am colaborat mult. Aș dori să mă refer la criza financiară. Aș vrea să spun câte ceva în legătură cu actorii privați de pe piață. Criza financiară. Concurența și stabilitatea financiară teoretic ar trebui să fie concepte compatibile. Concurența a adus până acum ă, rezultate pozitive pe piață, dar noi trebuie să completăm procesul de restructurare și să ne gândim mai serios la strategiile de exit. Ajutoarele din partea statului, 300 de miliarde, păi, ă, ă, ar trebui să medităm puțin asupra acestor sume și să stabilim și niște limitări trebuie să ă, fim precauți, să luăm niște măsuri de precauție. În ce privește private actions, Parlamentul a dorit să fie cooptat în codecizie. Este vorba despre drepturi fundamentale. Consumatorii sunt cei care sunt afectați. Domeniul este legat de siguranța juridică, legală. În legătură cu sectorul laptelui, a existat o criză enormă, au existat fluctuații enorme de preț. Prețurile plătite de consumator nu mai corespundeau cu uh, prețurile uh, și încasările producătorilor. Dacă au scăzut atât de mult sumele primite de producători, atunci asta ar fi trebuit să se reflecte mai profund în prețul de consum al laptelui. Au existat tot felul de distorsiuni în acest domeniu și aș vrea să știu care sunt proiectele dumneavoastră de remediere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să-i urmărim pe trișori. Dar sunt puțin ezitant pentru a nu spune mai mult atunci când dumneavoastră spuneți că uh, această dogmă uh, aplicată în domeniul concurenței trebuie să fie în uh, favoarea consumatorului. Dacă dispar locurile de muncă, nu vor mai exista consumatori. Eu cred că noi trebuie să avem o atitudine mult mai pragmatică. Sunt puțin surprins de propunerea pe care ați făcut-o la New York în legătură cu Franța. Ă, textul publicat nu a fost identic cu ceea ce a spus dumneavoastră acolo. Nu trebuie să distrugem ceea ce există în clipa de față. În legătură cu distribuția selectivă este un ă, punct important în Europa Europa este marcată de această distribuție selectivă. Ce intenționați să faceți aici? Și în ce privește directiva privind piața, știu că există discuții um, de ordin general cu părțile interesate, există discuții cu grupurile interesate. Noi știm care este situația din Statele Unite pentru a redresa situația uh, întreprinderilor, dar mie mi se pare că în Europa suntem blocați, paralizați în acest domeniu. Doamnă comisar, dacă doriți să răspundeți la aceste întrebări și vă rog să încercați să răspundeți cât mai succint, că mai avem mulți uh, vorbitori pe listă. O să încep cu ultimul punct. Abordarea comisiei care vorbește despre acțiuni de daune private este în cultura uh, comunitară. Nici nu că cred că pot să mă exprim mai succint decât atât. Uh, domnul Burman este uh, îngrijorat de uh, faptul că concurența poate să reprezinte o parte din soluție. Da, este o soluție, nu aduce uh, dificultăți suplimentare și nu pot să fiu și sunt cu totul de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că avem nevoie de industrie în Europa, dar avem nevoie de o industrie viabilă și sănătoasă. Și, într-adevăr, acestea sunt provocările crizei. Uh, nu e vorba numai de lucruri uh, rele. Trebuie să vedem și uh, cum putem să restructurăm și vorbim despre Opel, este esențial ca industria automobilului să nu continue cu această supracapacitate și să continuă să producă lucruri care nu sunt în conformitate cu cererea și oferta un exemplu interesant. Nu este vorba numai de exemplu DEL, ci am putea să luăm și alte exemple. Dar cu ajutoarele regionale și cu uh, ajutoarele industriale uh, punem la dispoziția statelor membre instrumente uh, cu care reușesc să stimuleze economia. Dar Vă asigur și cei de la Dell mi-au spus-o și sunt convinsă că și ea stă de vorbă cu dumneavoastră. Uh, oricum uh, aveau de gând să plece din Irlanda. Nu e vorba de hai să ne ducem acolo de unde obținem mai mulți bani. Se gândeau să lucreze în afara Europei și Uh, am fost recunoscătoare că avem instrumentul de ajutor regional pentru că a fost posibil pentru Polonia să primească aceste activități industriale. Am vorbit mai devreme, doamnă președinte, și anume, poziția lumei uh, afacerilor nu este numărul unu atunci când vine vorba de uh, susținerea prin ajutor de stat. E vorba și de alte aspecte, calitatea forței de muncă în uh, statele membre, e vorba de infrastructură, sistemul uh, de fiscal, deci e vorba de un mix. Și uh, pe durata președinției germane am uh, aflat, pentru că la vremea respectivă guvernul germane, german a cerut unei firme de consultanță să facă acest studiu și ajutorul uh, de stat uh, era pe locul 13 sau ceva de genul acesta. În acest caz însă uh, nu, este, nu se pune problema așa pentru că Polonia plătea mai mult, au plecat din Irlanda. Nici vorbă. Acum, în legătură cu întrebarea pusă de domnul Presero, nu ne preocupă numai cum restructurăm, ci și cum găsim uh, soluția de ieșire din acest impas. Și acum uh, suntem uh, în faza a doua, restructurarea, și va fi uh, o fază a treia, exitul, ieșirea. Și ne gândim la asta. Uh, apropo, Piața internă este o problemă cheie atunci când vorbim despre piața internă. Ea este una dintre bijuteriile coroanei în politica comunitară și anume să găsim o modalitate ca cele 27 de state membre să conlucreze. Acum uh, daunele, măsurile pentru daune private, am vorbit despre asta. Uh, știu care este dorința dumneavoastră, dar nu întotdeauna este posibil să-ți uh, îndeplinești uh, dorințele. Uh, sectorul laptelui mm, constituie una dintre problemele abordate de deputatul Presedo, știm prin ce trece acest uh, sector și, desigur, una dintre întrebările uh, care se pun acum este uh, cine ia caimacul uh, în momentul de față uh, și cum se modifică prețul de la vacă la uh, gospodină în bucătăria acesteia. Uh, trebuie să fim foarte atenți pe tot acest lanț de furnizare și facem acest lucru uh, în strânsă conlucrare cu autoritățile de concurență din statele membre. Suntem într-un uh, contact strâns cu acestea. Raportul din iulie privind piața laptelui stabilește o serie de măsuri pentru a susține pe fermieri și vom avea uh, în vedere și uh, studiile sectoriale și cercetările în desfășurare pe acest sector. Uh, sigur, consumatorul uh, are întâietate și mai ales atunci când s-a spus că e nevoie să ai un loc de muncă pentru ca să fii un consumator care cheltuiește bani, dar e nevoie de uh, locuri de muncă uh, stabile uh, și aici am ajuns că vrem să avem ă, activități industriale viabile și numai atunci când ocuparea ă, forței de muncă nu va mai depinde de ajutorul de stat, atunci vom putea spune că am ă, depășit momentele grele și există un viitor mai roz pentru locurile de muncă. Au avut loc uh, trei uh, uh, conferințe, trei mese rotunde în legătură cu serviciile online. Acum există și un site pentru muzică online, există propuneri și ne veghem ca bunurile de lux să aibă un regim special. Uh, vorbim de un procentaj de 30% și nu cred că această propunere de directivă este una chiar uh, rea. Mulțumesc, doamnă comisar. Sophie Itag, Svel Gigel și Vicky Ford sunt următorii trei intervenienți. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, este întotdeauna o plăcere să vă întâlnim aici. Aș dori să vă pun câteva întrebări în legătură cu ajutoarele de stat, dar aș vrea să fac mai întâi o observație cu caracter general. Am ascultat dezbaterea și uneori avem impresia că unele persoane gândesc uh, că se distrug locurile uh, de muncă prin uh, intermediul politicii concurențiale. Mai, este vorba mai degrabă de incapacitatea întreprinderilor de a se adapta timpurilor uh, de astăzi și care încearcă să obțină asistență. Aș dori să revin la trei sectoare, e vorba de bănci, ați reacționat deja la întrebările care au fost adresate, însă sper că foarte rapid o să obținem o analiză mai amănunțită a sumelor implicate în ajutoarele de stat și consecințele pe care acestea le pot avea. Citind raportul de anul trecut, văd că există o lungă Uh, listă de cazuri aprobate de comisie, însă aș vrea să știu în câte cazuri și din ce motive au fost respinse unele cereri. În al doilea rând, s-au dat foarte multe ajutoare de stat uh, în sectorul uh, construcției automobilului, de pildă, însă s-a spus, da, le vom utiliza pentru a provoca o o întoarcere radicală pentru a duce la o creștere uh, durabilă. Asta este o motivară. Am uh, adresat întrebări comisiei în această privință și am vrea să vă întrebăm dacă aceste ajutoare de stat sunt într-adevăr utilizate pentru a se ajunge la o uh, relansare uh, ecologică pentru că nu mi se pare că așa stau lucrurile. Și, nu în ultimul rând, ați vorbit despre vânzările online. Și aici aș vrea să repet cererea Parlamentului European reluată în raportul Evans de anul trecut și anume o anchetă în domeniul publicității online. S-a investit foarte mult în acest sector. Unele întreprinderi uh, par să uh, beneficieze de o poziție foarte puternică. Mulțumesc! Înainte de toate, aș vrea să spun că uh, în Germania consumatorii suferă în urma acestui oligopol din sectorul energetic. În principiu, salut faptul că există interes la, la nivelul Comisiei să ia măsuri împotriva acestui oligopol energetic. În legătură cu afirmațiile pe care le-ați făcut pe 3 iunie în ziarul german Süddeutsche Zeitung, aici vorbiți despre băncile private, băncile uh, de tip casă de economii și consemnațiuni, um, V-aș pune următoarea întrebare. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu sectorul bancar și structura existentă pe piață? Pentru că dumneavoastră aveți de fapt sarcina să stimulați concurența, nu să reduceți competiția pe piață. Multe consumatoare, consumatori, multe întreprinderi mici și-ar dori să existe uh, o varietate mai mare de tipuri de instituții financiare care acordă credite pentru ele. După aceea, aș spune că băncile private au fost sprijinit cu sume mari, în timp ce uh, băncile tip casă de economii și consemnațiuni nu au primit ajutoare la fel de semnificative din partea statului. Dacă acest uh, sector al asociațiilor, uh, respectiv al uh, băncilor de economii, ar putea să fie sprijinit mai mult din partea Comisiei. Există multe măsuri um, în Uniunea Europeană care ar fi necesare împotriva uh, unui sistem de impozitare lipsit de fair play. Oare nu există un cod de procedură care să poată fi explicat astfel încât să nu existe un sistem uh, lipsit de fair play în impozitarea între state? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să uh, mi-am adăugat uh, propria scrisoare în legătură cu Opelul. Uh, sigur, uh, e vorba de 5500 de locuri de muncă în Regatul Unit. 3000 dintre acestea sunt numai în Luton, locul de unde provin. Sunt foarte uh, bucuroasă că ați spus că uh, recesiunea nu ar trebui să dea un cec în alb și că uh, criteriile geografice nu trebuie folosite ca o scuză. Sigur, restructurarea trebuie făcută pe baze strict comerciale, având în vedere eficiența uzinelor respectivă. Deci, întrebarea mea concretă, ce informații concrete și acțiuni folosiți în, modul, în momentul de față pentru a vă asigura că aceste uh, criterii comerciale sunt aplicate? Și în al doilea rând, restructurarea și uh, potențialele restructurări uh, aruncă lumea în incertitudine, nu numai lucrătorii, ci și pe cei care sunt indirect implicați Sigur că este o chestiune de foarte mare urgență și aș fi recunoscătoare dacă mi-ați putea da mai multe detalii în legătură cu calendarul pe care îl vedeți în legătură cu tragerea concluziilor în această privință. Mulțumesc! Doamnă comisar, atunci când sunteți gata, vă rog să răspundeți. Nici că aș putea să fiu uh, mai mult de acord uh, cu concluzia uh, lui Sophie în legătură cu locurile de muncă și cu ce tip de locuri de muncă este nevoie și că ajutorul de stat nu este singura, singurul medicament care să ajute la păstrarea acestora. Sigur, uh, sunt uh, probleme nu numai de recapitalizare, ci e vorba și de garanții, e vorba de o listă lungă și m-ar bucura să vă pot uh, ține la curent. Am îmbunătățit instrumentul um, holistic, apoi programul privind activele toxice, cel privind recapitularea recapitalizarea, mă scuzați. Uh, aș dori să vă informez mai în amănunt, însă cred că ar lua prea mult timp să o fac acum uh, industria automobilului și acest lucru este interesant și fascinant pentru că vorbim despre o industrie competitivă și pentru Europa și trebuie să ne prevalăm de faptul că provocările uh, ecologiste ar trebui să fie avute în vedere. Uh, aceasta a fost una dintre uh, posibilitățile sau este unul dintre aspectele pe care le-am putea îmbunătăți prin propuneri. Însă, la urma urmei, ar însemna uh, uh, și ar apărea diferențe dacă am aborda așa cum se cuvine această problemă și dacă ne-am întreba ce uh, cerințe uh, comerciale sunt avute în vedere atunci când vorbim de acest uh, tip de ajutor de stat, în cazul Opel, de pildă. Studiile sectoriale uh, și uh, în legătură cu publicitatea online uh, o să pun pe listă, ca să spun, ce se poate scoate din acest sector. Vorbind despre consumatorul german și, dacă îmi permiteți să o spun așa, Consumatorul german a fost, vorbind de energie, a fost unul dintre consumatorii care plătea prea mult și se poate dovedi cu exemple din alte state membre că acest lucru nu se întâmpla din cauza unui lobby, ci era un fapt de viață, pentru că marile companii se prevalau de poziția lor. Acest uh, lucru s-a terminat și să sperăm că acest lucru va da rezultate și în felul acesta consumatorul uh, va putea să-și ia propriile decizii. Vorbind acum despre structura sistemului bancar în Germania și uh, completându-mi uh, remarcile făcute anterior în interviul pe care l-ați citat, la urma urmei nu mă interesează cine este proprietarul unei bănci nu mă interesează acționaratul, acționariatul, dacă e vorba de guvern sau de persoane private. Vă pot asigura că punctul meu de vedere personal uh, este unul foarte conturat, dar uh, acest uh, lucru nu este interesant acum când vorbesc în calitate de comisar. Vorbind despre bănci și băncile de economii, Uh, asta este una dintre lecțiile pe care le-am învățat în această criză. Principalul obiectiv și principala provocare a unei bănci este să acorde împrumuturi. Aceasta este una dintre problemele cu care ne confruntăm. Băncile, de fapt, nu își mai urmăresc uh, propriul obiectiv, nu se mai ocupă de principalele responsabilități. În acest uh, ca spuneți, da, dar întreprinderile mici și mijlocii, persoanele fizice vor ca banca să le fie aproape și să vadă cum pot să obțină uh, împrumuturi. Dar vorbind despre Landesbanke, uh, a fost clar și este clar și în alte uh, cazuri că uh, este uh, o problemă când vorbim despre Landesbank. Uh, ei uh, nu au Uh, luat ajutorul de stat pentru a supraviețui. Dacă uh, contribuabilii erau de acord să le dea ajutorul de stat, uh, unii dintre aceștia ar fi dat faliment. Așa încât, uh, la urma urmei, cred că având în vedere sistemul existent în Germania, dar nu e vorba numai de Germania, ci uh, și în alte locuri, însă în Germania este caracteristic băncilor de economii și, repet, trebuie să existe o concurență loială. Trebuie să existe o concurență loială și nu ca, uh, eu știu, grație ajutorului de stat să ia o altă cale. Deci una dintre anchetele uh, în uh, ceea ce pește băncile comerciale se referă la băncile de economii mai mari și la grupurile corporative și acolo am uh, făcut uh, uh, vizite de documentare pentru a vedea domeniile de colaborare, structura acționariatului și apar probleme antitrust atunci când companii care sunt, din punct de vedere juridic, independente, da, sunt de acord cu, convin anumite prețuri sau o, un sector de piață. Sigur că Uh, situația băncilor de economii din Germania uh, este uh, specială, ele sunt controlate de stat și vorbind despre aceasta văd că din, din, felul în care reacționați nu sunteți de acord cu ceea ce spun, dar în Germania băncile de economii sunt într-o situație specială pentru că sunt controlate de stat uh, și asta prin, cadru, prin uh, intermediul municipalităților și sunt coproprietari împreună cu landurile a băncii Landesbank și au fost în mod semnificativ uh, afectate de criză și sunt acum, fac obiectul restructurării. Vom analiza atent aceste evoluții, nu numai în contextul Uh, controlelor privind uh, ajutorul de stat, dar și în contextul regulilor antitrust. Ultima întrebare s-a referit la probleme uh, fiscale. După cum știți, tratatul Uh, împuternicește Comisia să ia măsurile necesare pentru a evita tipuri de denaturare a uh, concurenței și este esențial să facem distinția între diferite tipuri de denaturare. O serie de uh, măsuri fiscale pentru companii, cum ar fi cele din Belgia, au fost declarate a fi incompatibile cu ajutorul de stat de către Comisie și s-a arătat că acestea erau selective și au fost în consecință abolite de statele membre membre în cauză. Cazurile uh, Opel uh, în uh, Regatul Unit, uh, în localitatea Luton, uh, vă rog să repetați că această abordare se face strict pe criterii comerciale. Repet acest lucru. Ce facem? Noi punem întrebări Uh, să obținem uh, fapte și cifre pentru a putea ajunge la o abordare uh, finală. În ceea ce privește calendarul, cu cât mai repede, cu atât mai bine, nu prea mai avem timp la dispoziție. Depinde de când vom primi răspunsurile, însă vă asigur că și eu, ca și dumneavoastră, sunt conștientă de faptul că cei care uh, au uh, locuri de muncă în cadrul Opel și nu numai acolo. Uh, sunt sate și localități întregi care depind de aceste activități industriale. Uh, sunt convinsă că acestea ar aprecia o decizie rapidă și foarte clară. Mulțumesc. Okay. Um, thank you, Commissioner. Um, I... Vă mulțumesc, doamnă comisar. Cer scuze de acum uh, nu toată lumea va avea ocazia să vorbească din lipsă de timp. Doamna Danuta Hübner, Edward Klüner și Juan Glock. Vă mulțumesc. Doresc să-mi exprim uh, marea apreciere față de dumneavoastră și serviciile dumneavoastră în timp de criză. Am o întrebare scurtă legată de bănci. Una dintre obiectivele recapitalizării băncilor a fost uh, ajutarea revenirii economice. Am vorbit cu Jean-Claude Trichet ieri uh, și, și scrie acest lucru că uh, continuă să scadă și trebuie să se, să-și revină bilanțurile băncilor. Întrebarea este, cum evaluați uh, eficiența ajutorului de stat? Băncile nu își îndeplinesc uh, elementele din acordurile semnate sau nu sunt bani sau nu există răspunsuri din punct de vedere fiscal din partea statelor membre. A doua întrebare se referă la calitatea analiza economică legată de ajutorul de stat. Fără să se înțeleagă bine uh, intervențiile de stat și valorile uh, pieței, e greu uh, să se înțeleagă toate aspectele. Sigur că nu lăsăm politica total afară, dar uh, excesul de politică poate fi dăunător. Care este punctul dumneavoastră de vedere? care este capacitatea de a măsura mai ales efectele uh, ajutorului de stat, atât din punct de vedere pozitiv cât și negativ. Mulțumim. Doamna comisar, în mod clar, în ultimii ani, uh, operatorii uh, mai mici, din punct de vedere consumatorilor, vorbesc din punct de vedere al țării mele, telefonia mobilă multe din politicile de concurență și regulamentele relevante provin de la regulatorii naționali. Avem două cazuri în care cei din uh, domeniul um, energetic au luat decizii care au șocat economia, iar apoi uh, cei din domeniul transporturilor aproape că au acționat împotriva concurenței în orice caz, sau au fost condamnați că au fost uh, părtinitori și nu au, au dăunat concurenței. Care este punctul de vedere al Comisiei în acest sens? Întrebarea mea se referă la ajutoarele de stat. Comisia pe care o reprezentați Uh, se deschide concurenței uh, și deschide totul politicii industriale. Vorbeam despre teoria economică. Acolo aflăm că există activități în care piețele uh, nu fac față și unde nu, se, nu există concurență. Este vorba de monopoluri și activități de rețea, transporturi, energie, telecomunicații, în care costurile fixe sunt mari și în care uh, tarificări cu cost marginal pot să aducă la pierderi și nu se pot crește profiturile. De aceea, unele întreprinderi private tind să-și scadă calitatea rețelelor sau să aplice supra-tarificări sau chiar la, să se ducă la monopoluri particulare firești. Doamnă comisar, veți lărgi domeniul de aplicare al uh, ajutorului de stat pentru a aduce la uh, finanțarea serviciilor cu interes economic general, cu, să ținând cont și de uh, chestiunile ecologice, astfel încât să fie investiții mai mari în energiile uh, care nu se bazează pe energii uh, tradiționale, energiile alternative. Danuta spune pe bună dreptate că este uh, o mare provocare să lucrăm cu Zecfin și cu uh, DG piață, market. Da, într-adevăr, provocarea este mare și echipe foarte dedicate și implicate de oameni lucrează la acest lucru. Deja în legăturile noastre cu Banca Centrală Europeană sau cu alte bănci centrale din statele membre. Am uh, lucrat deja de multă vreme pentru a primi uh, susținere din partea lor și chiar uh, personal cu experiență din partea lor care să ne susțină. Vorbeam despre Juan despre ceea ce spunea domnul Juan Noc. Uneori, într-adevăr, nu merg binele, bine unele piețe și asta pentru că nu pot să facă bine treaba sau consecințele crizei duc la această situație. Serviciile de interes economic general Uh, sunt uh, importante. Spuneam că va exista un cadru care să asigure acest lucru. Asta nu înseamnă că uh, partea uh, privată nu poate prelua ceea ce este posibil. Dar trebuie să facem o diferență între cine își face treaba, cine menționează criteriile, cine controlează. Și uneori este vorba de un serviciu de interes economic general cu posibilitatea de a obține ajutor de stat. Sigur, menținând criteriile. Reglementatorii naționali, vorbeam de energie, transport, și există și alte uh, posibilități să vedem ce pot face și ce pot greși unor reglementatorii naționali. Uh, inițiativa ar fi uh, o revizuire, o analiză de parteneri, să vedem ce au făcut și cum au făcut uh, reglementatorii naționali. Și, evident, această abordare uh, poate fi îmbunătățită. Au mai rămas șase intervenienți. Propun să se pună cele șase întrebări și doamna comisar, uh, uh, eventual dacă nu are timp, să transmită în scris răspunsurile. De... Sai Ola Schmidt and Annika Jury. So, Dirk. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ik wilde iets vragen of... Mulțumesc, doamna președintă. Am o întrebare cu privire la amenzi de la începutul lui 2008, ați aplicat o amendă mare companiei Microsoft. Linia între linia de demarcare între distrugere și descurajare a anumitor practici este greu de discernat. În perioada uh, de stagnare, 5% din cifra de afaceri este o parte importantă a activităților unei întreprinderi. Cu privire la inovație acum, aplicați amenzi în mod generalizat sau uh, analizați și capacitatea de inovare, uh, locurile de muncă sustenabilitatea lor, este nevoie și de inovare, lucru cu care nu ne putem lăuda mult în Europa. Sigur că e vorba de descura- descurajarea anumitor practici, dar de aici până la descurajarea inovației uh, am, ne-am greșit. Mulțumesc. În, cu privire la uh, benzile uh, care să fie disponibile și celor dezavantajați. În urmă cu câteva luni ați spus uh, că unele din motivele pentru care nu am făcut față este cadrul legal. Credeți că este un model pe care ar trebui să îl adoptăm și în Uniunea Europeană? Apoi, restructurarea comunicării bancare. Care sunt părerile dumneavoastră uh, cu privire la problema prea mare ca să uh, îți permiți să, greși, să greșești? Și în final, care sunt uh, părerile dumneavoastră cu privire la impozitele globale pe tranzacțiile financiare? Domnul Cozlic. Mulțumesc, doamna, preș- preș- doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi. Comisia Europeană a luat măsuri împotriva uh, producătorilor de carbid de calciu. Este vorba de carteluri și uh, s-a ajuns la 3 până la 5 milioane, dar uh, amenda cea mai mare uh, s-a aplicat uh, companiei Novaki din Slovacia 20 de milioane de euro. Mă tem că este mai mult decât își poate permite fabrica să plătească și poate avea efect distrugător asupra afacerilor. Să nu uităm că suntem în timp de criză și, prin urmare, fac apel la dumneavoastră și vă cer dacă se poate, un calendar de rate. În acea zonă, mineritul este în uh, pierdere și cred că am putea, prin aceste rate, să împiedicăm o catastrofă socială. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Am o observație rapidă, una dintre tendințele din această comisie este că mulți dintre noi vor să vadă o piață funcțională, dar totuși există și excepții. În cadrul crizei financiare există situații uh, în care, de exemplu, luăm uh, bănci în care zicem că sunt prea mari ca să dea greș. Dar mă refer acum la o chestiune din uh, Marea Britanie. Uh, este o anchetă și se anchetează anumite chestiuni. Una este um, guvernul britanic care uh, se implică prea mult în cadrul uh, concurenței peste uh, organismele de resort. Mulțumesc, doamnă președintă. Susțin Comisia o creștere a ajutorului de stat consider că ar fi cu efect foarte negativ asupra întregii Europe. Venind dintr-o țară mică, și domnul Punman spunea că acest lucru ar distruge țara de exemplu, la noi sunt uh, uh, Volvo, Scania, deci în domeniul uh, construcției de automobile. Și dacă așa ceva s-ar întâmpla, uh, efectele ar fi devastatoare. Suntem în Uniunea Europeană, trebuie să respectăm regulile. Vă rog, doamnă comisar, fiți dură, nu, uh, nu fiți clementă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar, aș dori să-mi exprim aprecierile față de modul în care Comisia a, s-a comportat în timpul crizei. Am o întrebare acum despre strategii de acces. Revenirea va fi totuși uh, asimetrică. Unii vor veni, își vor reveni mai repede, alții mai puțin. Cum uh, veți face în momentul în care veți retrage abordarea flexibilă? Ne mai rămân 5 minute. Flying through. Parcurg uh, repede întrebările pe care mi le-ați spus și îmi cer scuze pentru faptul că nu pot să uh, aprofundez eh, răspunsurile mele. Pedepsele este singura cale prin care noi putem să corectăm un comportament eh, neloial pe piață, stabilind eh, sume care trebuie să fie plătite sub formă de sancțiune. Mai ales acolo unde constatăm că s-au repetat aceleași greșeli. Trebuie să determinăm companiile să respecte regulile. În legătură cu inovațiile, dacă cineva se folosește de poziția sa dominantă pe piață, înseamnă că ceilalți competitori nu pot să progreseze prin inovații. În majoritatea cazurilor putem aprecia cu claritate care este situația și nu vrem să blocăm în niciun fel uh, inovațiile. Deci uh, sancțiunile noastre uh, sunt menite să stăvilească într-un fel aceste comportamente neloiale din punct de vedere al concurenței. Noi privim cu atenție contextul financiar în care evoluează fiecare întreprindere. Ați propus la un moment dat eșalonarea amenzilor pentru că anumite întreprinderi considerați că nu ar putea să le plătească. Cunoaștem contextul financiar în care evoluează companiile, dar mai ales în contextul unei crize. Este important să dăm un semnal că nu este permis comportamentul neloial. Vorbind despre băncile din Australia, noi suntem conștienți că în acel sistem supervizarea, controlul, reglementările au fost mai bine gândite, de aceea situația băncilor australiene este mai fericită în contextul crizei economice. Eu sunt recunoscătoare pentru propunerile care s-au făcut din partea Parlamentului pentru a gândi pe viitor un sistem mai bun de control. Slovacia. Problema acelui cartel de calcium carbid. Aici s-au produs pagube mari pentru economia europeană și este datoria uh, firmei care a produs aceste pagube să uh, plătească pentru daunele produse. Considerăm capacitatea întreprinderii de plată iar uh, nivelul amenzilor, din punctul nostru de vedere, nu periclitează supraviețuirea firmei. În ce privește grupul bancar Lloyd, sunt de acord că uh, și un sistem de uh, dobânzi uh, corespunzătoare ar putea să aibă o funcție de stimulare. Grup Banca uh, Scoției a făcut o ofertă de preluare pentru grupul Lloyd pentru a salva situația. Nu cifra foarte ridicată, suma foarte mare despre care vorbim a fost uh, sporită astfel încât sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Marea Britanie să nu aibă de suferit. Nu era vorba despre a consolida o poziție de eh, lider pe piața respectivă și nici de a crea dezechilibre. Noi ne gândim la un plan de restructurare al grupului bancar Lloyds care să conțină măsuri care să urmărească atingerea a trei uh, obiective principale lichiditatea băncilor, o contribuție a băncilor pentru sectorul uh, economic și în același timp combaterea distorsiunilor în uh, mediul concurențial bancar. Strategia de exit vom analiza strategia de exit de la un caz la altul. Am spus încă de la început, principiile ar trebui să fie respectate întru totul. Modalitatea de implementare a principiilor însă va permite, va trebui să permită o anumită flexibilitate. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am, regre- am uitat o întrebare importantă când vorbim despre Opel. Există o serie întreagă de cerințe comerciale care trebuie să fie respectate în luarea deciziei, dar ca și în cazul sistemului bancar, dacă nu vom trata cum trebuie acest aspect specific foarte important al industriei automobilistice, vom crea poveri și dezechilibre pentru ceilalți competitori pe piață. Și uh, asta nu ar fi înțelept pentru viitorul industriei automobilistice foarte importante, sector foarte important pentru economia europeană. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. este probabil o manieră uh, fericită pentru dumneavoastră mm, pentru a vă încheia într-un fel mandatul în mijlocul comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult, iar noi va trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. agenda Agenda noastră fiind foarte încărcată, va trebui să discutăm avizul domnului Sturks referitor la conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale. Îi rog pe cei care încă se află în mișcare în sală să se deplaseze în liniște și poate că micile noastre conversații le purtăm în afara sălii, pentru că uh, este prea mult zgomot, nu putem să-i dăm cuvântul domnului Starks în acest context să intervină. Vă mulțumesc foarte mult. Dirk, um, cer scuze că timpul care uh, ți-a rămas la dispoziție este puțin comprimat. Mulțumesc, doamna președintă. Voi încerca să vorbesc cât mai puțin. Există o propunere a Comisiei de a acorda statelor membre posibilitatea să renunțe la cerințele care erau legate de uh, acel bilanț anual obligatoriu. Va fi o simplificare a problemelor micilor întreprinderi. Eu pot să sprijin acest punct de vedere al Comisiei, dar eu nu cred că propunerea de a le crea micro-întreprinderilor această posibilitate um, să se schiveze, să spunem, de la această datorie, va duce până la urmă la atingerea obiectivelor noastre. Comisia vede în această propunere anumite avantaje, dar există și dezavantaje de care Comisia nu a ținut simă, pentru că dacă nu mai există obligația de a face acel bilanț anual, există uh, dificultăți pentru uh, studiul de impact care se face. Dacă va exista o mai mică transparență în ce privește activitatea micro-întreprinderilor. Dacă nu vom dispune de un bilanț anual, cum te poți duce după aceea la o bancă pentru a cere bani? Trebuie să prezinți un bilanț anual băncii. Dacă nu sunt respectate anumite standarde și nu dispui de aceste documente, atunci cum va primi, uh, banc, uh, cum va primi micro-întreprinderea bani? Klaus Lene în raportul său în Comisia Juridică a spus acest lucru. Vom avea o problemă de tratament inechitabil. Poate că nu am avut în vedere suficient consecințele. Poate că iarăși apar probleme pentru uh, micro-întreprinderile care au o activitate transfrontalieră și în țara mea există asemenea micro-întreprinderi. Ele Uh, ar trebui să fie tratate unitar. Sigur, există necesitatea de a simplifica puțin pretențiile față de activitatea aceasta micro dar un bilanț poate simplificat ar fi de mai mare ajutor. Întreprinderile mici ar putea să lucreze mai bine decât să le spunem nu mai e nevoie de bilanțul actual. Colegii știu probabil despre ce este vorba. Eu propun să nu acceptăm această propunere din partea Comisiei, să cerem Comisiei ca la revizuirea directivei de anul viitor să abordeze altfel problema micro-întreprinderilor. E adevărat, trebuie să diminuăm balastul birocratic, dar poate într-o altă manieră. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Obligațiile de a avea uh, conturi anuale pentru uh, micile întreprinderi ar putea să ducă la interese uh, conflictuale, să fie stimulente pe de o parte pentru competitivitate și uh, acest uh, lucru trebuie să fie în conformitate cu reducerea birocrației și costurilor, uh, care nu pot să fie o povară. Pe de altă parte, avem uh, nevoie de un anumit grad de claritate din punct de vedere contabil, pentru că dacă avem o vedere generală a unei companii, și anume obligațiilor sale fiscale, acordarea de împrumuturi uh, se face într-o manieră transparentă. De asemenea, trebuie să ținem cont și de realitățile naționale, mai ales în contextul crizei. De asemenea, trebuie date stimulente acestor întreprinderi mici și mijlocii pentru a ieși din criză și pentru a-și uh, relansa activitățile economice. Avem nevoie de un sistem coerent care să țină seama de nevoile comerțului transfrontalier, asta înseamnă că trebuie să avem uh, dispoziții echivalente, comparabile. Așadar, un uh, set uh, simplificat de reguli contabile pentru întreprinderi mici și mijlocii este de dorit și necesar. Parlamentul uh, a aprobat uh, uh, un proiect de rezoluție în decembrie 2008 în această privință. Trebuie să ținem cont de activitățile IMM-urilor care acționează, operează la nivel național sau chiar la nivel regional și cum această activitate va avea un impact asupra pieței interne Trebuie ca obligațiile pentru astfel de întreprinderi să, fie, uh, să nu fie o povară. Domnul uh, Simon. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Până pe 7 iulie a existat uh, o conducător al une, am fost conducătorul uneia dintre cele mai importante regiuni din Germania în ce privește eh, activitatea IMM-urilor. Eu înțeleg foarte bine necesitatea de a simplifica eh, sarcina birocratică pentru micro-întreprinderi. Pe de altă parte, știu și cât de important este să dispui de o bază de date corectă și pentru uh, a stimula până la urmă dezvoltarea acestor micro-întreprinderi. Dacă ne gândim care sunt avantajele și dezavantajele acestor propuneri din partea Comisiei, reducerea birocrației uh, poate să aibă avantaje, dezavantajul este că vom dispune de mai puține informații. Până acum nu ne putem să dăm seama în ce măsură statele membre nu vor impune sarcini suplimentare propriilor micro-întreprinderi pentru a putea beneficia de date statistice necesare și, pe de altă parte, pentru a stabili impozitele corespunzătoare. Dacă nu va avea în vedere și nu va analiza suficient Comisia aceste efecte negative, nu vom ști eh, până la urmă dacă dispariția acestei reglementări europene va duce sau nu într-adevăr la o degrevare a eh, întreprinderilor sau poate că se vor crea complicații suplimentare pe plan național, nu vom putea să uh, avem o imagine corectă asupra situației viitoare. În calitate de raportor din umbră din partea grupului S și D, aș dori să îl uh, susțin pe domnul Șterps și să uh, cer Comisiei să evalueze mai bine efectele unei asemenea decizie. Poate că în anul 2010, în cea de-a șaptea directivă privind acest sector, vom putea în felul acesta să luăm o decizie mai uh, înțeleaptă. Mai am cinci minute. Um, next, uh, Jean-Paul Gauzes. Ați cerut să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte numai. Uh, subscriu în primul rând uh, analizelor făcute. Aș vrea totuși să reamintesc că această chestiune a făcut obiectul unei dezbateri cuprinzătoare care a dus uh, la avizul pe care l-a menționat raportorul nostru din umbră anul trecut suprimarea obligațiilor contabile ar putea să aibă un efect de bumerang uh, uh, nociv, pentru că, așa cum s-a spus, există niște obligații fiscale. Însă Parlamentul a luat uh, o poziție înțeleaptă la vremea aceea, spunând că, în primul rând, trebuie să permitem scutiri pentru întreprinderi care nu au activități transfrontaliere, dar Parlamentul a cerut ca Comisia să propunere o uh, contabilitate a regulilor contabile simplificate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și ar trebui regrupată această chestiune a simplificării cu modificarea directivelor cu caracter contabil. Aceasta este o bună uh, propunere și cred că nu trebuie să ne lăsăm pradă unei uh, tendințe demagogice care ne-ar face rău în final. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă directiva va fi adoptată în forma actuală, înseamnă că uh, 95% din întreprinderile mici și mijlocii din Ungaria uh, nu vor uh, îndeplini uh, criteriile în ceea ce privește raportarea anuală, ceea ce va avea un efect negativ pentru că vor fi nevoite să elaboreze documente suplimentare. Ar fi așadar contraproductiv și propun să nu fie adoptată în forma actuală. Dacă uh, companiile aflate sub plafonul din proiectul de directivă uh, trebuie să uh, aibă posibilitatea să hotărască sau nu ele însele, dacă să aplice reguli simplificate, asta rămâne de hotărât, însă trebuie să revedem plafonul. Domnul Lenghe. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să mă refer la fosta perioadă legislativă, dar în decembrie 2008, deci nu cu mult timp în urmă, am decis în Parlament cu o mare majoritate eh, să eliberăm uh, puțin micro-întreprinderile de balastul birocratic. Eu cred că argumentele de atunci încă au rămas valabile. Nu este vorba despre faptul că nu vor mai exista niciun fel de obligații pentru micro-întreprinderi, ci dorim doar ca micro-întreprinderile să nu trebuiască să mai respecte o reglementare pe plan european. Ele de multe ori au o activitate strict locală, deci nu ar avea nevoie de reglementări europene. Aceasta este poziția mea. Noi trebuie să uh, elaborăm, să uh, trimitem un aviz. Eu greșesc, eu consider că am greșit dacă la prima propunere care se referă la competențele noastre privind reglementarea pentru întreprinderile mici, să respingem propunerea. Mie mi se pare că propunerea făcută de partea Comisiei este corectă. Putem vorbi despre termene, putem vorbi despre alte aspecte, dar propunerea făcută de domnul Sterckx mi se pare mai degrabă că este o politică strict belgiană și nu una europeană, de aceea o resping. Very briefly, um, Foarte pe scurt, pentru că s-au spus deja o serie de lucruri. Cred că am face un mare rău companiilor pentru micile companii, consumatorilor și piețelor europene, dacă nu am conveni asupra unor reguli de evidență contabilă pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Transport, în Comisia de Transporturi, după cum știți, uh, uh, la această propunere nu pot să uh, urmăresc argumentația dumneavoastră și să fiu de acord cu ea. Comisia a elaborat o propunere și o vom respinge și vom spune că la anul sau anul următor vom putea spune că am redus uh, povara administrativă. Cred că acum este timpul să susținem această propunere. Domnule Sterk, doriți să reacționați? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Langen nu știu dacă cunoaște uh, suficient de bine uh, limba flamandă pentru a înțelege ceea ce spun, dar noi facem uh, politică belgeană, noastră faceți politică germană. Nu cred că acest argument este valabil. Uh, Uh, dar nu trebuie să ne îndoim asupra necesității de a opera o simplificare. Vreau să știu dacă trebuie să simplificăm lucrurile pentru întreprinderile mici și mijlocii. Uh, Uh, așa pare uh, să fie cazul, însă așa cum au spus alți colegi, exigențele, exigențele nu dispar pentru o serie de întreprinderi. Poate că în Germania nu există uh, multe întreprinderi mici care au activități transfrontaliere, dar așa stau lucrurile în țara mea. Cum a spus colegul portughez și la ei se petrec lucrurile tot așa. Deci o povară administrativă suplimentară Uh, nu ar fi de dorit. Ar fi greu de obținut o finanțare, de pildă, pentru că banca v-ar cere să faceți dovada transparenței și întotdeauna există niște cerințe contabile uh, Apoi există fiscalitatea și uh, statisticile. Reprezentanții Comisiei au spus că e adevărat că în unele țări datele statistice trebuie culese uh, într-o altă manieră pentru a reduce uh, sarcina administrativă. Este sau nu este așa? Pentru mine nu este deloc clar trebuie să avem date pe care să le punem la dispoziție. Iată care este propunerea noastră și poate că putem să propunem un amendament în acest sens să spunem în ce direcție trebuie să meargă simplificarea administrativă pentru aceste mici uh, întreprinderi atunci când se va revizui directiva. Trebuie să cerem comisiei să facă ceva. Uh, nu vreau să menținem sarcina administrativă, vreau să reducem această povară. Apoi putem să discutăm un amendament de compromis cu colegii pentru a arăta ce cale dorim să urmăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Știu că uh, alți colegi doreau să intervină din nou, uh, dar uh, după uh, cum uh, știți, uh, raportorul pentru aviz are ultimul uh, cuvânt. Uh, termenul limită pentru depunerea uh, amendamentelor este 2 octombrie la prânz și uh, Uh, el trebuie făcut și va fi analizat în engleză amendamentele, deci trebuie făcute în limba engleză până la 2 octombrie. Analiza și votul vor avea loc pe 6 uh, octombrie. V-am văzut, domnule Langen, vă spun calendarul. Deci pe 6 octombrie vom uh, uh, vota uh, com Comisia de Uh, fond uh, pe 10 uh, octombrie, 10 noiembrie, iar în plenară va fi votat pe 1 decembrie. Domnule Langen, un punct de procedură. În legătură cu regulamentul, chiar dacă engleza este limba dumneavoastră maternă, nu vrem să se introducă noi reguli aici. Până acum am tot comunicat în limba engleză și am făcut propuneri când a fost vorba despre membrii noi pentru zona euro. Eu vă rog foarte mult regula ca fiecare europarlamentar să aibă uh, dreptul să voteze în legătură cu amendamentele în limba maternă, aș dori să se respecte chiar dacă există cineva uh, la conducerea comisiei care are engleza ca limbă maternă. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Mi se pare că este important să insistăm asupra acestui lucru încă de la începutul noii perioade legislative. Vă mulțumesc. Mr. Langen, I have a lot of sympathy for what you said. Domnule Langen, sunt um, foarte mult în asentimentul dumneavoastră. Nu cred că engleza ar avea ceva cu mine în acest sens. Dar uh, Mm, perioada precedentă majoritatea au fost de acord cu engleza. Întrebarea este dacă totuși nu putem accepta engleza uh, în uh, amendamente. Coordonatorii uh, vor notifica acest lucru. Dacă nu ne descurcăm, alternativa va fi că nu ne exprimăm opinia, nu ne exprimăm avizul. Sylvie, Eu aș vrea să-l sprijin pe domnul Langen. Aș dori foarte mult să putem folosi și alte limbi, germana, franceza și alte limbi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu am nimic împotriva englezei, știți foarte bine, dar după 5 ani de experiență observ că suntem presați cu termenele și după aceea durează mult până se adoptă textele. Am fost raportor pentru două dosare mari, sunt iarăși și acum întotdeauna sunt presat, dar durează șase-șapte luni până ce își termină treaba juriștii și lingviștii. Mi-am făcut serviciu militar într-un spital, deși sunt avocat. Și m-au învățat atunci că nu există urgențe, ci doar oameni uh, grăbiți. Deci vedem că și în acest caz putem să considerăm urgențele ca relative. dacă membrii vor să vorbească și să scrie în alte limbi decât în engleză, uh, vom decide ceva mai târziu și în cazul acesta nu va exista nici o opinie. Domnul Sturks, aveți cuvântul? Nu, mi-e greu să vorbesc în engleză, doamnă președintă. Dar, dacă permiteți germanei, uh, francezei, sigur că atunci uh, vor fi și alte limbi. Deci, eu nu am probleme să lucrez în engleză. Dar e o problemă de principiu. Dacă coordonatorii uh, să decidă dacă vor sau nu să aibă un aviz. Dacă nu, ar fi păcat. Dacă nu acceptăm să lucrăm într-o singură limbă, trebuie să acceptăm uh, orice propunere din partea uh, membrilor comisiei. Deci, de aceea propun uh, să se decidă, să discutați între noastră și să hotărâm după aceea. Eu am hotărât. Puteți până pe 2 octombrie la ora 12 să utilizați ori limba maternă sau în orice altă limbă doriți și vedem ce facem. Și dacă nu reușim să uh, încetinim puțin comisia de fond, dacă nu apucăm să traducem, în cazul acesta uh, vedem ce facem atunci. Probabil nu ne vom exprima opinia. Mulțumesc! Thank you. We are, we are now... Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Cred că a trecut uh, momentul mai uh, de discuții mai aprinse. Atmosfera a rămas la fel de vie, dar cred că ar fi momentul să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume schimbul de opinii cu domnul Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrup. Vă rog frumos, dacă aveți discuții, să le continuați pe culoar. Aceast, acest schimb de opinii. Ultimul este pe 31 martie 2009 în 2010 vom mai avea schimburi de opinii, încă nu s-a hotărât data. Cadrul este cel obișnuit, cu prezentare din partea domnului Juncker, urmată de sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul, domnule Juncker. Doamnă președintă, este o adevărată plăcere pe mine, pentru mine să mă prezint în uh, fața acestei acestui comitet uh, nou creat, cu atât mai mult cu cât doamna a devenit președintă una dintre cele mai importante din uh, trei comisiile Parlamentului. În ultima dată când ne-am văzut era în, la sfârșitul lui martie 2009 și de atunci situația economică a zonei se caracterizează printr-o mare deteriorare. Astăzi pot constata că situația economică s-a stabilizat și se observă un optimism moderat în ceea ce privește al doilea semestru al anului în curs. Și, de asemenea, cu privire la anul 2010. Cu toate acestea, o să dau dovadă de prudență în ceea ce voi spune. Văd că doamna Luling nu, reuși, Vă rog, doamna Luling, să mă ascultați. Ja, ja. Also Ruhe oh, jetzt, Herr Brock. Vă rog și domnule Brock să fiți liniștit. Pourquoi, pourquoi cette, euh, pourquoi cette... Și de ce mă arăt prudent? Cred că puterea și sustenabilitatea revenirii încă nu sunt sigure, că situația rămâne fragilă. Și cred că nu avem uh, drept să uh, năzuim speranțe, pentru că criza este o criză profundă cu consecințe care se întind pe o perioadă destul de lungă de timp, atât din punct de vedere a finanțelor publice, piețele financiare sau a locurilor de muncă. Se pare totuși că astăzi am oprit căderea liberă a activității economice din zonă și în primele șase luni ale acestui an uh, față de acele șase luni, uh, putem spune că s-a stabilizat situația. Acțiunea politică s-a limitat la gestionarea crizei. Efectele imprevizibile au dus la măsuri excepționale care s-au situat în afara cadrului nostru de referință conceptual am răspuns la foc prin alt foc. S-a spus că nu am avut de ales, dar suntem cu toții de acord că aceste măsuri aveau un caracter excepțional, dar, de asemenea, că trebuie considerate doar temporar și de îndată ce va permite situația, trebuie să găsim soluții de ieșire din criză pentru a nu fragiliza și mai mult situația. Există un consens aproape general uh, care s-a văzut și la summitul G20 și anume de a stabili strategiile de revenire, de ieșire din criză, astfel încât să fie operaționale și să se aplice de îndată ce se concretizează o revenire robustă. Cu toate acestea, încă nu se știe când va fi momentul începerii ieșirii din criză. Situația economică și financiară precum și perspectivele pe termen scurt și mediu, sunt pe ordinea de zi a Eurogrup și Ecofin de la Göteborg joi și vineri și de asemenea de la uh, reuniunea internațională din Istanbul. În ciuda stabilizării activității economice din acest al doilea semestru, 2009 va rămâne uh, caracterizat printr-o cădere puternică a PIB-ului. Potrivit uh, estimărilor, creșterea negativă până la 14. 14, 4%. stabilizarea Uh, se bazează pe acțiunile voluntariste din partea uh, țărilor și băncilor. Pentru 2010 se mizează pe o revenire timidă a activității până între 0,3-0,5%. În acest context aș dori să subliniez aici un element care este uitat uneori în dezbaterile publice și în ale noastre, dar uh, subliniat de Eurogrup. Creșterea potențială care poate fi realizată utilizând toate capacitățile uh, productive fără să ducă la uh, suprasarcină uh, inflaționistă. Creșterea potențială în zona euro este uh, mare. Înainte de criză era 2,5%. Acum vorbim de 1,5% pentru 2005 până în 2010. 2010-2020. Creșterea potențială este un subiect important pentru că o creștere mică duce activitate economică mică și o, marjă de manevră economică scăzută. În cadrul Eurogrupului lucrăm la revigorarea acestui potențial de creștere pentru a genera o dinamică colectivă, fiecare să-și facă temele, ținând totuși cont de faptul că uh, niște reforme bine uh, țintite duc la reforme bugetare. Există legături evidente în legătură cu strategia de exit. Trebuie și să conferim un elan suplimentar reformelor structurale pentru a administra până la final criza. Situația s-a stabilizat și privim acum cu prudență spre un orizont ceva mai roz. Ne preocupă însă și alte subiecte în cadrul grupului euro în legătură cu locurile de muncă și finanțele publice. Rămân foarte atașat la dimensiunea socială a Uniunii Europene, care uh, trebuie să fie uh, mai uh, fericită decât cea de moment. În lunile următoare, probabil că pe piața muncii, Uh, vor mai exista momente îngrijorătoare în urma scăderii activității economice în primele luni ale anului, probabil că alte locuri de muncă se vor pierde, fără îndoială, și un număr uh, mai mare de concetățeni vor fi confruntați cu dificultăți sociale mai mari. Zona euro încearcă să găsească remedii pentru această situație. Chiar în contextul acelei mici creșteri potențiale pe care uh, o așteptăm. Șomajul crescând va avea consecințe sociale nefaste pentru toate persoanele implicate și pentru uh, familiile șomerilor. Și asta Uh, șomajul ridicat va avea un impact negativ asupra finanțelor publice care deja se află sub o mare presiune. Perspectiva unui șomaj structural uh, trebuie combătută cu toate mijloacele. și uh, pentru că ar avea impact și asupra comportamentului consumatorilor. Ca atare, trebuie să încercăm să susținem activitatea economică prin toate mijloacele posibile. Trebuie să urmărim un dublu obiectiv. Pe de o parte, uh, să încercăm să redresăm economia pe plan uh, mediu și uh, lung, structura economiei noastre trebuie să fie fortificată pentru a rezista unor asemenea presiuni. Starea finanțelor publice Conform datelor pe care le-am obținut în ultimele luni, există o stabilizare a economiei, dar uh, să ținem seama că măsurile excepționale pe care le-am luat nu trebuie să fie menținute pe termen lung și mediu. Trebuie să reflectăm asupra unei strategii de exit din această situație. În mod special pentru zona euro este o preocupare pentru că toți dispunem de o monedă comună. În cadrul grupului euro, ca și în cadrul ECOFIN, am încercat să dezvoltăm o înțelegere comună ă, referitoare la ceea ce poate fi o asemenea strategie de exit. Trebuie să existe o abordare comună în legătură cu diversele măsuri de susținere și a ă, retragerii lor treptate. În cadrul pactului de stabilitate și de creștere, aceste măsuri vor trebui să fie uh, aplicate, pentru că în ce privește implementarea pactului, noi nu am prevăzut contextul în care ne aflăm astăzi. Din fericire, reforma pe care am declanșat-o în martie 2005 a creat uh, anumite dispozitive în cadrul pactului de stabilitate care să ne permită să luăm și uh, măsurile din ultima vreme, dar flexibilitatea nu trebuie să fie interpretată ca o flexibilitate în sens unic. În contextul uh, dificultăților actuale, trebuie să găsim soluții suplimentare, realiste și ambițioase. Cred că momentul aplicării unei strategii de exit încă nu a sosit. Trebuie să configurăm designul acestei strategii de exit, dar uh, stadiul de uh, maturitate la care am ajuns în clipa de față încă nu reclamă uh, declanșarea strategiei de exit. Eu cred că anul 2010 încă nu va fi primul an al aplicării uh, strategiei de exit. Cred că abia în 2011 vom putea gradual să găsim soluții de ieșire din măsurile excepționale pe care le-am luat, pentru că noi trebuie să ne consolidăm până atunci finanțele publice, astfel încât uh, corecția deficitului structural să poată să se fi îndeplinit și să fie uh, mai mic de 0,5% cel anvizajat pentru momentul de față. Eu cred că nu trebuie să uh, avem o strategie de exit bugetară izolată în cadrul uh, Eurogrupului. Va trebui să avem acțiuni ample, coordonate. Acele strategii se vor axa pe următoarele elemente. Finanțele publice trebuie să revină asupra unei traiectorii de eh, durabilitate, reforme structurale care să favorizeze locurile de muncă și creșterea și o revenire a piețelor financiare la un stadiu de funcționare fără asistență din partea statului. Acestea sunt elemente esențiale în cadrul zonei euro. Este evident că există numeroase interacțiuni între diferitele dispozitive puse în aplicare menite să garanteze o stabilitate financiară și economică și va trebui să ținem seama de toate aceste interacțiuni în momentul în care discutăm reluarea acestui dispozitiv. Deci calendarul replierii va ă, ă, fi diferit de la o țară la alta. Va trebui să avem în vedere ansamblul problemelor cu care ne confruntăm, fără vreun tabu și fără să ă, revenim la vreo concurență neloială. Eurogrupul va respecta și Ecofinul va respecta statutul Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale. Deci vom avea o privire mai largă decât în cadrul strategiei noastre de exit. Doamnă președintă, câteva cuvinte și în legătură cu G20 Eurogrupul susține uh, poziția susținută de președinția suedeză a Consiliului, exprimată la reuniunea G20, uh, inclusiv în ce privește strategia de exit, care au fost menționate în comunicatul final, ca și reforma arhitecturii financiare internaționale, susținerea uh, țărilor mai sărace care au fost mai puternic lovite de această criză decât țările europene. G20 a definit cadrul discuției pe marginea reformei structurii guvernanței la, în cadrul Fondului Monetar Internațional. A fost lansată în paralel o discuție în legătură cu uh, pertinența Uh, formulelor de colaborare G20, G8, uh, acest Parlament european a susținut întotdeauna Eurogrupul și a pledat pentru o reprezentare externă a zonei euro care să fie puternică, compactă, coerentă în raport cu procesul de integrare economică și politică zona euro a colaborat eficient cu partenerii noștri internaționali pentru a încerca să combată dezechilibrile economice pentru o coordonare a politicilor bugetare și pentru a menține cursul de schimb al euro. Cu ocazia discuțiilor pe marginea guvernanței eh, conducerii Fondului Monetar Internațional, ne-am străduit să uh, avem o reprezentare exterioară a zonei euro corespunzătoare și care să fie compatibilă cu statutul monedei unice ca a doua monedă de rezervă în schimburile internaționale. Doamna președinte, voi răspunde cu plăcere la întrebările care îmi vor fi puse și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Avem un număr mare de uh, solicitări de a interveni în dezbatere. Încep ca de obicei cu vicepreședintele comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și uh, bun venit, domnule Juncker. Am câteva întrebări foarte scurte. În lumea nouă, Um, după strategia um, de exit din 2011, va exista probabil o uh, configurație asincronică. Țări care au uh, reușit să se redreseze în urma crizei mai repede și altele care încă vor mai trage Uh, din greu în urma crizei. Și ieri domnul uh, Trichet s-a referit la asta. Va exista oare și o strategie de exit monetară, o anume stabilire a dobânzilor? Va exista un grup de frunte care se va impune în această atitudine sau nu? Având în vedere acel context, va exista oare o strategie de exit flexibilă? vor trebui să existe viteze diferite. Cum vom reuși să echilibrăm lucrurile, uh, inclusiv pentru finanțele publice, pentru că va trebui, de fapt, ca toți să avem o creștere uh, potențială similară. Domnule președinte, credeți că va fi necesar să stabilim un termen mai lung decât zece ani, având în vedere că anumite probleme cu care ne confruntăm, competitivitatea, um, care a fost o problemă pentru Europa și înainte de criză, schimbările climatice, Uh, necesită o perioadă mai lungă până când se va ajunge la o uniformizare a abordării. Credeți că acest uh, termen de zece ani este realist sau nu? Pentru că mie mi se pare că și eșecul legat de tratatul de la Lisabona este legat de termenele pe care ni le-am stabilit noi. O altă întrebare. Ce putem să facem pentru ca eurodiplomația să fie îmbunătățită? În esență, reforma și metodele aplicate pentru ca recomandările zonei euro, grupului euro să fie respectate de toate statele, cred că sunt esențiale. Putem încercăm să uh, aplicăm formula o întrebare și răspuns imediat punctual la întrebarea respectivă? Cred că da. Cred că strategia de exit pentru a putea fi una globală va trebui să fie diferențiată de la un stat la altul. Statele membre ale zonei nu se află toate într-o situație identică. Există diferențe mari de la o țară la alta, deci va trebui, printr-o acțiune concertată, să stabilim care să fie ritmul adoptat de fiecare stat în parte pentru această formulă de exit. În ce privește agenda de la Lisabona, care nu uh, tratează doar uh, zona euro, ci toate statele membre ale Uniunii Europene, eu mă număr printre cei dar, uh, care, dar nu au mandatul să o spună, care ar fi preferat să prelungească perioada de referință. Eu cred că perioada de referință inițială 2010 nu este un termen realist. Noi ar trebui să ne gândim până la 2020. Asta nu înseamnă niciun fel că ne dorim să încetinim ritmul reformelor, dar cred că aceste termene de referință trebuie să fie mai realist stabilite. Care să fie metoda ideală pentru a aplica agenda de la Lisabona în toate elementele sale? Eu, ar putea fi singura metodă posibilă pe care să o avem în vedere? Cred că da. N-aș spune că metoda de coordonare deschisă uh, va conține toate elementele unei abordări inteligente, pentru că um, încă nu sunt stabilite toate condițiile politice ideale. Um, uh, nu va trebui să conferim unui anume uh, guvern uh, capacități și atribuții crescute în comparație cu celelalte guverne. Nu putem noi să stabilim constrângeri, să, să acceptăm întârzieri sau să stabilim din acest punct de vedere criterii. Uh, pentru, eu nu vreau să ajungem la ceea ce se numește tro de rob, prea multă Europa, prea multă reglementare europeană. Uh, Mulțumesc, domnul Buman. Domnule președinte Juncker, în numele grupului S și D vă spun bun venit în noul Parlament. Noi am modificat ușor denumirea grupului nostru politic, pentru că în Italia nu doar social democrai și socialiști, ci eh, și, liberali și cretini democrai au dorit să se eh, numere în grupul nostru, se simt mai bine în grupul nostru decât în alte grupuri. Nu trebuie să vă irite acest lucru. Uh, Vreau doar să precizez acest lucru. Am două întrebări care uh, sunt legate puțin de întrebarea anterioară a uh, referitoare la Lisabona 2. Este clar că în grupul euro există o intensificare a politicii comune economice dacă urmează să aplicăm Lisabona 2. Știți care au fost dezbaterile în acest domeniu în ultimii doi ani. Oare grupul euro va purta din nou o discuție în legătură cu faptul că vor exista mai multe dimensiuni ale acestei economii um, Um, una legată de coerență socială, o, nouă politică în ce privește ocuparea forței de muncă, în ce privește um, protecția mediului, ar fi necesar pentru că noi nu ne dorim să acționăm monocrom, um, bazându-ne doar pe o uh, strategie bazată pe concurență. Dorim să modernizăm uh, politica noastră economică și, în al doilea rând, reuniunea de la Pittsburgh, înainte și după s-a vorbit mult despre uh, o guvernanță economică. Cu cât uh, vom guverna mai bine lumea de astăzi, cu atât mai bine, dar asta nu trebuie să fie o scuză pentru faptul că am, nu am acționat în format european sau în formatul grupului euro. Cum vedeți dumneavoastră personal rolul europenilor în cadrul unei asemenea discuții globale? Pentru că noi nu vrem în niciun fel să fim marginalizați. Poate că în cadrul grupului euro și în cadrul Uniunii Europene ar trebui să ne intensificăm politica noastră comună pentru a putea vorbi într-un singur glas și când vom vorbi inclusiv despre acele impozite ale tranzacțiilor financiare pe plan global. Știți foarte bine, domnule Bulman, că uh, eu nu sunt uh, socialist sau social-democrat, dar mă simt în, și eu foarte bine în grupul socialiștilor. Din păcate, uh, sunt tot mai puțini socialiști și social-democrați pe lume. Eu mi-aș fi dorit, poate, să fie mai mulți ca să mă simt mai bine în mijlocul lor. Întrebările dumneavoastră sunt pertinente ca întotdeauna Uh, personal, sunt de convingere că și după președinția luxemburgheză din 2005 am reușit să uh, completăm agenda de la Lisabona, am găsit uh, structuri politice suplimentare am adus îmbunătăiri în domeniul politicii concurențiale și al politicii referitoare la mediu și în ce privește conceptul de coeziune socială de asemenea, eu cred că susțin uh, din toată inima uh, agenda uh, de la Lisabona, dar au existat și idei greșite printr-o supralicitare a temei legate de competitivitate și în același timp o uh, tratare uh, insuficientă a aspectelor legate de coeziune socială și de protecția mediului. Eu cred că în zona euro, totuși, problemele legate de coeziune socială funcționează bine, iar problemele legate de mediu Uh, merită să uh, beneficieze de o atenție mai mare din partea Uniunii Europene. Sunt uh, de părere că În ce privește impactul crizei globale și financiare, trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca aceste trei elemente ale agendei de la Lisabona să nu um, cadă puțin în desuet, ci să fie un trio de preocupări care să fie tratate la adevărata dimensiune a problemelor. În ce privește guvernanța și interferența, uh, um, relațiile cu Fondul Monetar Internațional, (CoFin G20, iau notă de faptul că în cercul uh, grupului uh, celor 20 de state puternic industrializate, există ideea că G20 să se dezvolte într-un fel de guvern economic pe plan mondial – dacă uh, se vor fortifica instrumentele internaționale de coordonare economică, acest lucru nu poate fi decât binevenit. Eu cred că în cadrul acestui concert al statelor puternice, vocea europeană uh, nu se va estompa în zgomotul produs de celelalte state. Eu cred că pozițiile europene, dacă vor fi pregătite optim, va putea să fie una puternică. Și, în același timp, credem că și restul statelor uh, din G20 uh, se vor simți obligate să respecte uh, principiile convenite în comun. Evident că nu aș vrea ca vocea europeană în concertul internațional să fie una palidă, minoră. În ce privește uh, secretariatul grupului G20, nu cred că uh, Uniunea Europeană trebuie să devină secretariatul grupului. Nu trebuie să acceptăm ca mandatul G20, uh, pe de altă parte să cedeze mandatului Fondului Monetar Internațional. Mulțumesc. Silvi Gular este următoarea pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb în legătură cu reprezentarea externă a zonei euro și ceea ce ați spus, și anume ați exprimat aceeași îngrijorare ca și în uh, femei să nu existe o atitudine subordonată. Mi-ați răspuns deja. Ce putem face concret după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona pentru a se baza pe un nou tratat în această privință? Și ați spus că sunteți pentru depășirea strategiei de la Lisabona, înțeleg uh, uh, această atitudine, însă pentru noi, uh, față de electorat, nu putem să revenim și să spunem este un sistem care nu merge, dar nu avem altul. Cred că trebuie să facem ceva și ce poate să facă Parlamentul pentru a vă ajuta. pentru a vă răspunde doamna, uh, voi uh, aborda al doilea, a doua parte a întrebării noastre referitoare la tratatul de la Lisabona. Poate că m-ați înțeles greșit. Ideea mea nu este de uh, a arunca la coș agenda de la Lisabona, ci am vrea ca acest calendar de aplicare să fie mai realist, ceea ce înseamnă ca pentru diferitele planuri de acțiune să existe date care să meargă dincolo de anul 2010, data prevăzută inițial atunci când a fost adoptată agenda de la Lisabona sub uh, președinția Uh, portugheză a domnului Gutierrez, dacă mi-aduc bine aminte. Eu sunt uh, realist. Uh, s-a spus că până în 2010 suntem partea cea mai competitivă a economiei mondiale, dar nu vom reuși până în 2010. Deci, din o pornire realistă, trebuie să extindem această dată dincolo de 2010. În ceea ce privește restul, suntem de acord uh, cu interacțiunea uneori periculoasă între Fondul Monetar Internațional, alte țări și Europa uh, în diferitele sale componente europene, grupul euro. Știți că se poartă o dezbatere în cadrul uh, femeiului pentru a reduce numărul constituenților. Uh, această uh, dezbatere s-a mai domolit uh, puțin, asta este părerea mea cel puțin, pentru că printre cei care au făcut presiuni puternice asupra Europei și practic sunt singurii care au rămas uh, Uh, Statele Unite, care vor să uh, se reducă de la 24 la 20 numărul de membri, se știe că în rândul țărilor emergente există părerea că sunt mult prea multe țări europene reprezentate la masa Fondului Monetar Internațional. Nu vom fi pentru o uh, astfel de structură a conducerii Fondului Monetar Internațional dar uh, cred că acest lucru uh, nu se va hotărâ astăzi sau mâine. În ceea ce privește restul, eu sunt ultimul mohican care pledează pentru un centru unic al zonei euro. Suntem doi care pledăm pentru acest uh, lucru, în structurile Fondului Monetar Internațional, dar nu am uh, reușit să stârnesc entuziasmul uh, uh, grupului euro pentru că pe vârful degetelor m-am îndreptat către astfel de uh, soluție și am făcut uh, ce se poate pentru ca ea să fie însoțită de aplauzele unora sau altora pentru că chiar și statele uh, din uh, uh, zona euro funcționează conform principiului I stand where I sit, adică stau acolo unde sunt așezat în jurul mesei. Dar asta este pentru un alt secol deja. Mulțumesc, Sven Giegelt. Domnule Juncker, îmi face plăcere să vă reîntâlnesc aici după congresul nostru. Ne-ați vizitat cu acea ocazie și am o întrebare care se referă la problema uh, bilanțului și dezechilibrelor din zona euro. În ce privește uh, prețurile și surplusului la anumite produse înainte de criză în Germania, de pildă, în cadrul zonei euro, aș vrea să vă întreb care pot fi consecințele concrete ale unei asemenea evoluții care uh, periclitează stabilitatea euro pe termen mediu din punctul meu de vedere. Mulți sunt de părere că acele țări care au deficite ar trebui să reducă salariile, pur și simplu. Dar mie mi se pare că um, nu este realizabilă această formulă din punct de vedere politic și că ar uh, fi, uh, nu ar fi o măsură deflaționistă. Ce considerați că trebuie să întreprindem în zona euro? și uh, care ar fi consecințele pentru pactul de stabilitate și dezvoltare? aceste evoluții inegale în ce privește deficitul de cont curent, uh, care sunt preocupările dumneavoastră? Întrebarea dumneavoastră necesită 17 răspunsuri, pentru că ar trebui să răspund uh, diferențiat pentru fiecare stat în parte care este membru al zonei euro. În ce privește dezechilibrele interne, nu cred că este un fenomen care să amenințe euro în general, dar oricum este un fenomen căruia nu i-am acordat atenție suficientă. Și în cadrul ministrilor din zona euro am convenit să tratăm sistematic această problemă a evoluțiilor economice diferențiate și a deficitelor de cont curent diferențiate de la un stat la altul în cadrul zonei euro. Aceste dezechilibre existente care nu duc la o prăbușire a zonei euro, nu ă, dispun în clipa de față de un set de principii unitare în cadrul zonei euro pentru a diminua deficitele. Ne dorim o evoluție în acest sens, dar deocamdată ne lipsește instrumentarul pentru că nu a fost tematizat ă, subiectul suficient. Țările care se află într-o situație mai fericită, sigur că își doresc ca cei cele care deviază de la linia generală să fie readuse la ordine. Există state care au pierdut pe planul competitivității din momentul introducerii zonei euro și sunt uh, foarte puțin dispuse să urmeze același curs. Își doresc să readucă la ordine statele care au determinat acea uh, pierdere uh, pe planul competiției. Aș mai spune că mă, există tendințe pe plan internațional de a scinda zona euro. Din partea americanilor există apeluri la adresa Germaniei, de pildă, să uh, ca Germania să Uh, încerce să corecteze dezechilibrele uh, globale. Dar eu nu cred că trebuie să ne permitem ca alții să ne taie în bucăți. Eu cred că noi trebuie să continuăm să existăm ca o zonă unitară, bine sudată în domeniul euro, pentru că în felul acesta mai bine uh, vom reuși să facem față provocărilor globale. părerea mea este că ă, noi trebuie să abordăm eforturile de diminuare a dezechilibrelor globale acționând unitar. De altfel, îmi amintesc cu plăcere de participarea mea la congres. A fost congresul verzilor, nu? Pentru că socialdemocrații nu m-au invitat niciodată la congresele lor, că m-aș fi dus. Uh, uh, mulțumesc, uh, domnul Goebbels. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Președintele Juncker uh, tocmai ne-a spus că mediul economic mondial este în continuare plonjat uh, incertitudine și că e nevoie de o guvernare economică mondială. Uh, după părerea mea, nu putem să susținem uh, o astfel de abordare pentru că G20 este o structură ad hoc, fără bază juridică, fără temei juridic, fără reguli clare. De fapt, G20 este o reîntoarcere la conferința, conferințele marilor puteri de altă dată, conferința de la Viena, conferința de la Versailles sau uh, uh țări Uh, ca Franța sau ca Italia care doresc să guverneze restul lumii și când știm că în rândul grupului 20 există și democrații exemplare, așa cum este Arabia Saudită, refuz să fiu guvernat de <laughs> acești oameni. A spus pe bună dreptate domnule Juncker că acest uh, grup 20 uh, trebuie să dea uh, ordine OCDE-ului sau altor instituții internaționale care au propriile reguli. Oare n-ar trebui să ne gândim să înlocuim G20 cu un soi de consiliu Um, economic, de securitate economică sau socială la nivelul uh, Națiunilor Unite? Sunt de acord uh, cu, da, cu dumneavoastră, domnule, în ceea ce vește această analiză și deja în intervenția mea anterioară am spus că nu vreau ca uh, uh Fondul Monetar Internațional să asculte de ordinele uh, G20 pentru că estimez, după părerea mea, ideea de a lăsa uh, G20 să se impună pentru că e nevoie de o intervenție mai uh, puternică în timpul crizei. Cred că G20 trebuie să se gândească la organizarea sa internă. Ei nu au nici sediu, nici secretariat, nici reguli clar stabilite. Aceasta este problema membrilor uh, G20 și a europenilor de a se organiza astfel încât deciziile, hotărârile coordonate ale Uniunii Europene să fie prezentate așa cum se cuvine grupului 20 și restului comunității internaționale. Ideea de a crea un uh, Consiliu de Securitate Economică și Socială, o idee care nu este deloc nouă și care tot apare uh, periodic, ar avea avantajul de a-și uh, regăsi locul în cadrul organizațiilor uh, internaționale și în uh, sistemul Națiunilor Unite, din care face parte toată lumea. Nici eu nu vreau să fiu condus de adunarea generală a Națiunilor Unite, pentru că acolo Arabia Saudită nu, este, nu mai este izolată din punct de vedere al uh, statutului său, care este parțial criticabil Uh, noile democrații sunt destul de uh, numeroase și ideea pe care uh, o preconizați este bună cu condiția ca marile puteri să nu aibă drept de veto, pentru că Consiliul de Securitate vrea întotdeauna să se prevaleze de dreptul de veto pe care l-au unii privilegiați. Um, dar asta n-aș ă, vrea să spun că G20 este pur și simplu o reîntoarcere la marile puteri și jocurile acestora din secolul XIX, ă, începutul secolului 20. Ă, este vorba în mod clar nu putem vorbi la o reîntoarcere la regulile din secolul XIX atunci când e vorba de uh, uh, grupul euro. Dar uh, uh, jocul marilor puteri datează uh, din secolul XIX și nu din secolul XX, de aceea am spus că ultimul uh, secol în care am asistat la un asemenea joc a fost secolul XIX și nu 20 și 21. Trebuie o să rezist tentației de a răspunde în luxemburgheză domnului Goebbels pentru că Uh, am uh, văzut uh, cu câtă greutate să ați calmat lucrurile la reuniunea precedentă. O să vă spun mai târziu despre asta. Domnul Jorgen Kluc are cuvântul. Mulțumesc, domnule Juncker. V-ați referit deja la problematica pieței muncii eu vin din Republica Federală Germania. La sfârșitul săptămânii am avut alegeri în cadrul uh, bătăliei pentru Bundestag au fost uh, făcute diverse afirmații în acest domeniu. Mie mi-e teamă că în ultimele, în lunile următoare, șomajul va crește foarte mult. Uh, eu nu cred că am reușit să stăpânim criza din acest punct de vedere, așa cum se afirmă uneori. Eu cred că marile probleme pe piața muncii eh, abia se află în, în fața noastră și cred că nici la Pittsburgh nu s-a vorbit eh, deschis despre aceste lucruri. În calitate de reprezentant, de președinte al grupului euro, ce propuneri concrete aveți pentru ca lucrătoarele și lucrătorii care sunt confruntați cu riscul șomajului în lunile următoare să capete încredere în politica noastră economică. Pentru că dumneavoastră ați formulat lucrurile elegant, că asupra multor cetățene și cetățeni lunile următoare vor um, aduce dificultăți imense. Eu cred că noi trebuie să spunem cetățenilor care este plus valoarea pe care Uniunea Europeană o aduce, având în vedere grijile lor cotidiene și uh, problemele legate de riscul de a-și pierde locul de muncă. Impresia mea este că în prezentarea mea generală am spus că economia europeană și economia mondială uh, nu se mai află în cădere liberă, dar că uh, abia acum vom resimți din plin violența efectelor crizei asupra locurilor de muncă și că asta se va simți în 2010 și 2011 că rata șomajului în Europa va crește masiv în perioada următoare. Conform experienței de până acum că o criză ă, asupra forței de muncă se resimte cel mai violent în momentul în care economia se redresează puțin și cred că nici de data aceasta lucrurile nu vor sta mai bine. Eu cred că în zona euro șomajul a ajuns la 9,5% deja, deși anterior reușisem să scădem în primii ani a existenței zonei euro rata șomajului până la 7%. În primii 10 ani a existenței euro am avut, ne-am uh, bucurat că a scăzut rata șomajului în țările noastre, iată că acum a crescut din nou. Eh, inițial eh, am putut constata că prin existența zonei euro și măsurilor de disciplinare a pieței eh, financiare contribuim la scăderea ratei șomajului. Iată că acum însă au existat și efecte negative asupra situației forței de muncă. Noi sperăm să ducem la o stabilizare, dar impresia mea este că nu este momentul, cum am mai spus, să renunțăm la pachetele uh, de măsuri de redresare economică pe care statele noastre le-au luat, tocmai pentru că încă se va afla în mare suferință piața forței de muncă și pentru anii 2010, deci și poate chiar în 2011 va fi necesar să mai avem asemenea măsuri excepționale pentru că altfel s-ar putea să ne sufocăm brusc prin uh, renunțarea la aceste măsuri. Eu cred că și măsurile care s-au luat pe termen scurt de reglementare a pieței forței de muncă în statele noastre vor trebui să, să continue, pentru că altfel familiile noastre, gospodăriile vor avea de suferit cine uh, uh, avea contracte pe termen scurt ar trebui să beneficieze de uh, noi contracte de acest tip pentru că noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a spori potențialul de creștere al zonei euro care a existat, a fost înainte de 2,5%, va scădea în perioada următoare la 1,5%, ceea este insuficient pentru a crea o piață stabilă pentru forța de muncă. Nu ă, vreau să folosesc cuvinte mari, dar noi trebuie să lăsăm agenda de la Lisabona să fie implementată întru totul. Noi nu ar trebui acum să aplicăm toate măsurile de dereglementare um, fără să le analizăm cu atenție, pentru că dacă acum, de pildă, am renunțat la acele termene obligatorii um, de preaviz înainte de concediere, asta ar duce la um, concedieri masive și uh, lucrurile ar putea să scape de sub control într-o manieră gravă trebuie în continuare să păstrăm protecția lucrătorilor conform reglementărilor de până acum, dacă mă întrebați care este punctul meu de vedere, cel puțin pentru statele din zona euro. Domnul Schilekakis. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, sunt în mod uh, deosebit uh, fericit pentru că ați arătat cât de cruciale sunt uh, reformele structurale. Ați vorbit de o revizuire realistă a agendei de la Lisabona pe următorii 10 ani, însă totul este sub impactul deteriorării finanțelor publice. Este mai greu să finanțezi perioadele de tranziție și, în general vorbind, schimbările structurale atunci când finanțele stau atât de prost. În același timp, ați uh, vorbit de un uh, ritm de creștere destul de slab, 1,5%, uh, care nu este suficient pentru a finanța pachetul ambițios uh, Uh, propus de Uniunea Europeană pentru uh, îmbunătățirea progresivă a finanțelor publice. Considerați că ar trebui să începem eventual mai repede reformele structurale, chiar din 2010, în paralel cu programarea progresivă pentru limitarea deficitului, până când uh, o să extindem această strategie de la Lisabona. Trebuie să uh, reacționez și să insist asupra faptului că nu recomand, nu recomand o pauză în aplicarea elementelor reformei uh, din agenda de la Lisabona. Eu pledez pentru extinderea perioadei pe durata căreia vom cuantifica efectul reformelor uh, pe care le-am aplicat în temeiul uh, agendei de la Lisabona. Și nu sunt gata să port o dezbatere în uh, legătură cu momentul în care vom începe reformele structurale. Trebuie să uh, le aplicăm în continuare. Am aplicat reforme structurale, unele mai bune, altele mai rele, dar trebuie să uh, le promovăm fără uh, a ne opri și nu e nicio problemă pentru că guvernele de fapt sunt angajate pentru a pune în aplicare agenda de la Lisabona. O chestiune în legătură cu strategiile de exit, strategiile bugetare de exit la care ați făcut aluzie. Aici, repet, cred că nu a venit momentul uh, să retragem uh, stimulentele uh, bugetare din economiile noastre. Uh, din circuitul pieței. Nu este momentul să abandonăm politica pe care am uh, aplicat-o cu un oarecare succes. Personal, consider că în 2010 nu este momentul de a aplica strategia de exit, însă cred că acum a sosit momentul de a ne gândi la o articulare uh, concretă uh, și configurarea acestor strategii de exit. De ce? În primul rând, uh, consider că cetățenii, consumatorii, lucrătorii trebuie să aibă certitudinea că măsurile temporare excepționale pe care le-am injectat în sistem nu vor dura la infinit. Suntem uh, pe cale de a îndatora puternic bugetele statelor noastre, să punem pe umerii tinerilor povara uh, politicilor pe care le aplicăm astăzi și pe care le aplicăm pentru că nu avem altă alegere, dar pentru a da încredere consumatorului, pentru a da un licăr de speranță tinerilor, ă, trebuie să spunem că aceste strategii ne vor permite să ă, ieșim din acest Uh, regim de îndatorare uh, publică. Această strategie va fi nuanțată, diferențiată, ea va uh, diferi de la o țară la alta. Nu trebuie să procedăm în același fel, pentru că nu este de conceput ca ministrul Franței, de pildă, să spună gata, ne-am oprit, Uh, și guvernul uh, britanic uh, o să spună o să ies din îndatorare la mijlocul lunii iulie, altul să spune că am făcut-o anul trecut. Nu, aceste strategii trebuie concertate și nu trebuie să ne gândim numai la modul în care vom depăși aceste probleme bugetare. Instrumentele pe care le-a pus la dispoziție Banca Centrală Europeană Uh, măsurile uh, neconvenționale uh, nu trebuie să fie pierdute din vedere pentru că ele au implicații financiare, bugetare, monetare. Ole Schmidt Mulțumesc. O să mergeți în curând la uh, Göteborg, la uh, Ecofin și o să vă întâlniți acolo cu colegii noastre, domnul Borg și Bordel, care vor prezenta, care au prezentat uh, programul financiar. Domnul Borg, ministrul de finanțe, a spus că nu este sigur dacă e un lucru bun sau rău că Suedia s-a aflat în afara zonei euro pe durata acestei crize. Și aș vrea să știu dacă dumneavoastră sunteți mai siguri de consecințe. Domnul Odel, ministrul responsabil cu piețele financiare, a spus-o pe șleau că a fost un avantaj că Suedia a rămas în afară pentru că a putut să exporte mai mult, dat fiind valuta mai slabă. Care este reacția dumneavoastră la astfel de uh, Ehm, remarcă, domnule Juncker, de ce vă întreb asta? Pentru că eu consider că trebuie să purtăm și să purtați o discuție serioasă cu colegii suedezi în legătură cu argumentele care susțin importanța monedei euro, mai ales în timpul acestei crize. Pentru că, desigur, este nevoie de niște argumente solide pentru a convinge opinia publică din Suedia că euro este uh, un lucru bun și pentru Suedia ca și pentru restul uh, Europei. Uh, Prime Minister in Luxembourg. Nu doresc să uh, intervin în aceste dezbateri interguvernamentale din Suedia. Eu vin din Luxemburg. Nu doresc uh, să nici să uh, incriminez pe unul din colegii mei. Adeseori, când discutam în această sală, spuneam că potrivit convingerilor mele, locul Suediei este în zona euro. Suedia nu are niciun motiv să rămână în afară. Nu vreau să repet, dar oricum aceasta este convingerea mea eternă. Drum bun și spuneți că nu mi-am schimbat părerea. Pascal Camven? Domnule președinte, Bună ziua! Aș dori să revin asupra deficiturilor publice, care ați spus că sunt de nesusținut. Există trei modalități de a le diminua. Diminarea uh, cheltuielilor, uh, sporirea creșterilor și uh, diminuarea uh, impozitelor. În momentul în care vorbim de creșterea impozitelor, ca președinte a zonei euro, mai ales impozite care apasă tot mai mult pe capital, pe întreprinderi. Aș vrea să știu cu această perspectivă de reducere a deficitelor bugetare a statelor care este părerea dumneavoastră asupra unei impozitări a a um, zonei fiscale, impozite pe societăți care au diminuat, a, uh, au scăzut cu 10 puncte în ultima vreme. Un subiect nemenționat până acum, resursele naturale, prețul petrolului mai ales și impactul asupra potențialului de creștere în anii următori pentru zona euro. Am uh, pus această întrebare domnului uh, Trișe, domnului Amunia, care și ei s-au arătat îngrijorați uh, de faptul că pre, prețul petrolului era înalt în perioada de criză, risc care Uh, pune probleme la redresarea economică 2010-2011. Care este părerea noastră mm, pentru a limita riscurile? Reformele structurale menționate nu au ca scop reducerea cheltuielor uh, publice. Reformele structurale, mai ales uh, legate de tendințele demografice, au ca scop creșterea potențialului de sporirea potențialului de creștere pentru a face față uh, sarcinii aduse de îmbătrânirea populației și pentru a um, palia tendinței de creștere a șomajului din anii care urmează. Eu nu am soluție universală, uh, să găsim calea cea mai bună de reechilibrare a finanțelor publice. Consolidarea trebuie neapărat să treacă prin filtrul național. Fiecare membru al grupului zonei euro trebuie să știe care sunt cele mai bune metode de reechilibrare a propriilor finanțe publice. Unele guverne sunt pe cale să sporească fiscalitatea, în vreme ce altele o scad. Lucru care dă un exemplu bun de uh, varietatea situațiilor uh, naționale și de reacții ale guvernelor față de situațiile specifice. Ați menționat două tipuri specifice de instrumente fiscale, taxa, impozitele asupra tranzacțiilor financiare. Eu nu pot vorbi în numele Eurogrupului pentru că nu avem o atitudine decisă, dar eu nu am uh, nicio nimic împotrivă unei asemenea impozit. Trebuie doar să fiecare să se gândească bine dacă putem introduce în Europa sau într-o anumită țară o asemenea taxă, și dacă acest lucru se poate face și la nivel internațional. Este o discuție, taxa turbin sau... N-am, nimic împotriva acestor idei în cadrul Uniunii Europene, în cadrul Eurogrupului, totuși trebuie să discutăm, să ne punem de acord și uh, în momentul în care e vorba de alegerea uh, cea mai potrivită a instrumentelor, cum să luptăm împotriva evaziunii fiscale și care sunt măsurile uh, de constrângere a zonelor care nu cooperează. Sunt de acord cu domnul Trișe și Almunia cu privire la impactul creșterii prețului petrolului asupra unei redresări care oricum se dovedește foarte timidă și speriată. Dată fiind situația economică mondială, cred că ar trebui să reîncepem dialogul cu țările producătoare ca să ghidăm puțin tendința prețurilor petrolului, care este un element uh, greu de ținut în frâu, mai ales în uh, evoluțiile viitoare și avem interesul să diminuăm de de petrol și să sporim capacitatea legată de energiile alternative. Mulțumesc, domnule Juncker. Am trei întrebări. Dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, Eurogrupul se va oficializa, va deveni o structură instituțională cu implicații legate de un program specific pentru Eurogrup sau programul va fi legat de ECOFIN. Apoi ați vorbit de creșterea potențială ca element important pentru a aborda dezechilibrele globale perspectivele pot fi în zona euro, dar lucrul nu se întâmplă dacă luăm din perspectiva fiecărei țări. Metodologiile sunt diferite. Metodologia pentru zona euro mm, pot ajuta la nivelul, eh, de exemplu, a locurilor de muncă. Este nevoie, poate, de o strategie comună care să ajută ajute la hotărâre pentru o mai bună capacitate de reacție în zona euro. Apoi, durabilitatea publică. Finanțele publice sunt supuse unor mari presiuni, apoi există tendința de îmbătrânire a populației, dar să nu uităm că să evităm ieșirea din criză într-un proces nerespectat. E nevoie de o strategie integrată pentru a asigura durabilitatea finanțelor publice europene. Este nevoie de jaloane, de acțiuni de ghidare. Dacă ne dorim o prezență internațională, avem nevoie de o bună fiscalitate a piețelor internaționale. Da, am răspuns deja la unele părți ale uh, întrebărilor noastre, instrumentele fiscale care ar putea servi pentru o mai bună organizare a domeniului fiscal. Ziua în care ne oficializăm în cadrul Consiliului, lucrurile vor vor deveni mai încurajante, aș putea spune, decât în prezent. Am uh, spus că sunt președinte al unui, al unui grup neoficial. Nu pot spune tot, în afară, tot ce discutăm noi în interiorul Eurogrupului, dar schimburile din interior sunt extrem de utile pentru Uh, celelalte guverne, pentru Comisie, pentru Banca Centrală, pentru că aceste discuții contribuie la analiza fiecăruia. În momentul în care uh, vom deveni adulți, deci după ratificarea tratatului de la Lisabona, vom putea deveni mai ofensivi. Eu uh, sper într-o intrare rapidă în vigoare a tratatului de la Lisabona, pentru că a, îmi doresc să vă pot spune deschis multe lucruri. Avem un program de lucru care se uh, întinde pe șase luni. Nu vorbesc de o schimbare a metodei cu privire la dezechilibrele mondiale, deja v-am răspuns, dar sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere. Thank you. Mulțumesc. Sarah. Bună dimineața, domnule Juncker. Mă tem uh, de viitorul monedei euro. Domnul Trișe a venit ieri aici și s-a scuzat uh, pentru dolarul care este puternic. Și a spus că Europa are nevoie de un dolar puternic. Dar mi se pare că nu aceasta este dorința reală a rezervelor federale. Uh, am văzut că în ultimii ani succesul economic al Chinei va da stimulente altor țări emergente care vor dori să imite sistemul ratei de schimb practicat de China. Deci prognoza mea este un uh, euro mai puternic în următorii ani și, după părerea mea, Uh, aceasta va susține redresarea economică de care avem nevoie, care trebuie să se bazeze pe exporturi industriale către restul lumii. Ce considerați? Care este punctul dumneavoastră de vedere despre asta, domnule Juncker? Nu-mi place această dezbatere în care se poartă în termen de uh, euro puternic sau slab. Uh, moneda euro și atât, punct. Nu-mi place să împărtășesc puncte de vedere în ceea ce privește rata de schimb uh, în public. Este o chestiune delicată și nu vreau să fiu citat atunci când se vor pune în discuție probleme legate de cursul de schimb. Vreau să vă reamintesc că în Europa avem termen de referință în ceea ce vrește politica cursului de schimb. Nu agrem volatilitatea, știți cu toate aceste, aceste poezii, dar știți că ceea ce dorim este un dolar puternic. Și când spunem acestea, o să vă trimit la punctul de vedere împărtășit de autoritățile americane când comentăm asupra cursului de schimb, spunem, salutăm faptul că rezervele federale americane și uh, guvernul american insistă asupra uh, dolarului puternic. Americanii spun că un dolar puternic este în interesul uh, economiei americane și ne place această uh, frază. Uh, Trebuie să vă reamintesc că nu am auzit această propoziție în ultima perioadă și am vrea să o auzim din nou în zilele ce urmează. Și în, uh, domnul Gog. Domnule președinte, mulți invită deja să punem în aplicare o politică de exit, dar noi suntem în uh, Uh, plină uh, criză. Uh, politica de exit ne amintește de agenda de la Lisabona și controlul financiar. Această strategie care trebuie să facă din Europa zona cea mai competitivă și cu creșterea cea mai mare din lume a făcut din Europa zona unde creșterea este cea mai mică din lume. Tocmai ați spus acest lucru. Toate motoarele acestei creșteri uh, sunt uh, ambalate, uh, au fost uh, însă descurajate investițiile și exporturile și creșterea acest, uh, scăderea acestei creșteri uh, uh, economice are motivele ei, pentru că absența unor politici uh, structurale își spune cuvântul. capacitățile de producție uh, sunt uh, la nivelul cel mai scăzut, 70% în unele țări, și recesiunea riscă să aducă aceste capacități de producție la un nivel și mai scăzut. Și reformele structurale, conform celor crezute, riscă să reducă aceste capacități de producție și deci potențiala creștere. Dacă nu îndemnăm să se facă investiții. Ați recunoscut că trebuie să lăsăm uh, acest joc destabilizator uh, pentru încă uh, doi ani, după care vor urma perspectivele de relansare, de redresare. Dar atunci, de ce să nu punem această problemă a pactului de stabilitate? Așa cum a spus Romano Prodi, Uh, acest pact este o prostie în perioadă de recesiune pentru că împiedică țările să uh, joace jocul destabilizator, iar în uh, momente de economie sănătoasă nu ne ajută foarte mult capacitățile de producție trebuie să ajungă la 2, 2 și jumătate, ați spus? de ce să nu propunem echilibrul bugetar efectiv? Dar de ce în perioada de recesiune nu putem să permitem diferitelor state membre să uh, lase să crească aceste deficite bugetare pentru a uh, susține programele de creștere? Mulțumesc! În primul rând, nu m-am gândit niciodată că există o singură abordare și mă simt descris foarte aproximativ dacă mă clasați eh, printre protagoniștii care eh, susțin oferta numai. Nu așa văd eu lucrurile. Cred că trebuie să existe un mix între ofertă, cerere și ofertă. În ceea ce privește restul, o să vă, rapid, o să vă spun rapid la a doua întrebare. Ați descris cu mult talent, aș spune, pactul de stabilitate așa cum se prezintă el, așa cum este el. Și atunci când domnul Prodi a spus că uh, pactul uh, este o prostie, uh, era oarecum, vorbesc de pact acum, mă refer la pact, uh, Uh, l-am reformat în 2005, dându-i uh, uh, această turnură pe care ați reamintit-o. Existând o componentă preventivă în pact și o componentă de corecție. Atunci când economia merge bine, regulile juridice obligatorii din pact ne obligă să restrângem uh, zonele de deficit când economia merge prost, pactul ne autorizează să acceptăm deficite care depășesc pragul de 3%. Dacă pactul ar fi cel care a existat în 2005, n-am fi putut să o facem, însă l-am reformat în 2005 pentru a putea face ceea ce suntem pe cale de a face așa, dar uh, dorințele dumneavoastră au fost împlinite. Ceea ce nu înseamnă că o să lăsăm să crească deficitul și uh, să nu mai controlăm chiar deloc uh, și să punem o povară insuportabilă asupra generațiilor viitoare. Mulțumesc. Am uh, parcurs o lungă listă de vorbitori care au adresat întrebări. Vă mulțumim, domnule Juncker, pentru că ați venit. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat și înainte ca să plecați din sală, este vorba de traducerea amendamentelor dacă menținem termenul de 2 octombrie în orice limbă doriți, atunci analiza și votul vor avea loc pe 19 octombrie, este vestea bună uh, vestea proastă este că va fi la ora 9 la Strasbourg lunea. La ora 9 seara. Deci uh, Sper că te-ai reinut acest lucru.